colleagues, I suggest we start, even if we're not very numerous yet. Let's say all, all those who matter are here. <laughs> um, Bună ziua, domnilor și domnilor! Haideți să începem, chiar dacă nu suntem uh, prea numeroși, dar sper că cei mai importanți sunt prezenți în sală. Haideți să începem așadar cu ordinea de zi și adoptarea ordinii de zi vă propun să trecem peste punctul 4 referitor la protecția internațională, raportare doamna Guillaume. Aceasta va fi amânat pe următoarea întâlnire libe. Aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că votul referitor la referitor la opinia președintelui acestei uh, comisii va fi adăugat la punctul 16b din motive de urgență, vizează propunerea unui regulament al Consiliului în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de creditare, cu alte cuvinte, mecanismul uh, unic de supraveghere Trebuie să răspundem așadar uh, cât se poate de repede în acest sens. Putem adopta, prin urmare, ordinea de zi, având în vedere toate acestea? Da. De asemenea, vă rog să sprijiniți numirea raportorului, domnul Nils Torvalds de la ALDE, pentru următoarele rapoarte cofinanțare, rata cofinanțare, de cofinanțare a fondului pentru refugiați, fondului de returnare și pentru integrarea resortisanților țărilor terțe și pentru fondul uh, privind frontierele externe referitor la acele țări care se confruntă sau sunt expuse la a se confrunta cu greutăți uh, financiare. Domnul Lopez Aguilar a fost numit raportor din proprie inițiativă asupra programului Stockholm. Domnul Iorgos Papanicolau a fost numit raportor referitor la avizul pentru descărcarea de gestiune a anului 2011. Sunteți de acord? Da? Foarte bine. Atunci vă rog dacă puteți aproba procesul verbal al reuniunii din 27-28 februarie 2012, cât și 20 octombrie 2011. Nu știu de ce, dar această reuniune. Există observații? Puteți să vă opune puteți să vă opuneți până la sfârșitul ședinței de mâine, din câte am înțeles, ca care deocamdată nu am nevoie de acceptul dumneavoastră. În ceea ce privește raportul doamnei Ghiom. Acesta a fost amânat așadar pe următoarea ședință și trecem astfel la punctul 5 pe ordinea de zi, raportul, domn- raportul domnului Kleis asupra integrării migranților, efectele sale asupra pieței muncii și dimensiunea externă a coordonării securității sociale. Termenul limită pentru înaintarea amendamentelor este 23 noiembrie la ora 12. Am să dau acum cuvântul raportorului pentru a-și prezenta raportul și apoi am să dau cuvântul celorlalți pentru dezbatere. Aveți cuvântul. Dus wij werden gevraagd als uh, eh, comisie uh, eh, Libe om... Mulțumesc. În calitate de comisie libe, ni se va cere un aviz. E vorba de integrarea migranților pe piața muncii statelor membre. Ați primit cu siguranță documentul și plec de la premiza că ați parcurs acest document. Poate am să vă spun câteva cuvinte în ceea ce privește filozofia din spatele propunerilor mele. Sunt uh, idei care sunt rare ori amintite în documentele Comisiei noastre sau ale Parlamentului în general atunci când e vorba de migrație și integrare. E vorba de problema capacității de absorpție. Trebuie să abordăm această problemă deoarece constatăm uh, că există, uh, în ciuda diferențelor uh, din fiecare stat membru, există uh, state membre care se confruntă cu probleme. Au uh, fost primiți numeroși uh, oameni din afara granițelor statelor membre, fără ca acestor persoane să li se ofere un loc de muncă, o locuință. Dacă luăm exemplul Bruxellesului, un uh, oraș precum Bruxellesul cu siguranță că majoritatea oamenilor sunt conștienți de provocările cu care ne confruntăm și pentru viitor. Au venit foarte mulți oameni fără a putea să le fie oferit acestora o perspectivă în ceea ce privește locurile de muncă. Iată de ce am uh, elaborat acest aviz. Trebuie să existe înainte de toate un loc de muncă. Și trebuie de asemenea să analizăm care este profilul, profilul oamenilor care vin în statele noastre membre. Adesea Există sisteme de um, reunificare familială și iată de ce acești uh, oameni vin în Uniunea Europeană pentru că nu mai există posibilități în uh, statele lor. După cum vă spuneam, primim oameni cărora nu le putem oferi însă nicio perspectivă în ceea ce privește locuri de muncă și acest lucru generează probleme, bineînțeles, șomaj, marginalizare, duce la formarea unor ghetouri și așa mai departe. Problema oamenilor cu o educație limitată sau chiar fără educație, de asemenea, joacă un rol important și acest lucru are consecințe și de natură financiară asupra sistemelor noastre sociale. Da, în primul rând, prima discuție referitor la acest aviz uh, face deosebire și între uh, Um, migrația legală și ilegală, oamenii care vin uh, ilegal în Uniunea Europeană fac acest lucru în mod conștient și nu se pot aștepta să beneficieze de același tratament ca migranții care vin pe cale legală într-un stat membru. Și, bineînțeles, este un lucru ce ține de decizia statelor membre să-și elaboreze propria politică în acest sens. Uh, și să poată să expulzeze acele persoane care nu au venit pe cale legală. După cum vă spuneam, acesta ar fi avizul deocamdată pe care îl vom discuta astăzi. Mulțumim. Cine ar dori să intervină, domnul Brunt? Am să fac o listă. Right, um, <clears throat> as Mr. Kleiss. Așa cum arăta și domnul Kleiss, populația Europei e îmbătrânire și de multe ori această scuză demografică e folosită ca pentru a justifica migrația. Da, a crescut uh, durata de vârstă, lucru care merită salutat, mai ales în cazul meu. Însă, de asemenea, natalitatea a scăzut foarte mult. De ce? Într-o oarecare măsură, din cauza politicilor naționale și europene, cum ar fi uh, politici privind uh, echilibrul între sexe la locul de muncă sau politici de proprietate a locuințelor, niște politici care au avut niște urmări, politici care uh, nu au fost modificate. Eu cred că ar fi mult mai corect să ne adaptăm politicile în loc să primim un număr atât de mare de persoane din exterior. Mă gândesc de asemenea că ar trebui să instruim populația noastră pentru a umple posturile vacante. Într-un document din 2010, Comisia, un document Europa 2020, pe pagina 7, se spune că Uniunea Europeană are multe aturi. Putem crea pe talentul și creativitatea popoarelor noastre. Da, are dreptate Comisia. Politica europeană nu ar trebui să fie uh, Uh, o prădare a personalului calificat din uh, țările în curs de dezvoltare. Nu, ar trebui să avem uh, alte politici pentru a depăși stagnarea economică. Nu putem aduce acești tineri din exterior pentru a înlocui pe romeni. Așa ceva nu va funcționa. Imigranții culturali nu au cum, nu au pur și simplu cum să se adapteze la modelul european. Când avem un număr ridicat de imigranți care vin în Uniunea Europeană, vedem că anumite teritorii ajung să pară lumea a treia la noi. Bineînțeles, unii spun că putem hotărâ numărul de persoane care intră, însă așa cum arată și raportorul, pentru fiecare adult, de obicei de sex bărbătex, națiunile europene trebuie să admită alte persoane, inclusiv copii dependenți. Asta de dragul reîntregirii familiale. Un eufemism, de fapt. De asemenea, unele instituții de învățământ uh, sunt uh, practic inexistente instituții de învățământ la care aceste persoane pretind că vor merge să studieze. Să nu uităm de asemenea că mulți rămân să lucreze ilegal după ce își termină studiile aici. Încă un lucru, ideea libertății de circulație și libertății de muncă e destul de absurdă când ne dăm seama că avem șomeri naționali. Ideea libertății de uh, Uh, circulația celor care solicită azilul e de-a dreptul nebunească în contextul actual. Vă mulțumesc, domnule Bronz. Se pare că avem suficient timp pentru acest punct, însă în ceea ce privește următorul punct, vă rog să fiți totuși mai succinți. Doamna Sipăl. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Man könnte zu dem... Mulțumesc. S-ar putea spune multe despre ceea ce am auzit până acum, însă mă voi limita la două aspecte. În primul rând, eu nu cred că egalitatea dintre femei și bărbați ar trebui desfințată pentru că credem că e o nevoie de mai mulți copii. Eu cred că atât femeile cât și bărbații trebuie să aibă mai multe uh, șanse să împace cariera cu activitatea familială. Cred că asta trebuie să se întâmple. Iar în ceea ce privește uh, problemele cu cei care vin din alte țări, care poate nu sunt atât de bine pregătiți, dar despre asta mai putem vorbi și poate sunt săraci, aici aș vrea să spun că această ghettoizare are loc oricum și în interiorul statelor noastre, au uh, această gheto, <clears throat> ghetoizare, nu e o problemă a migrației, se întâmplă și cu proprii cetățeni, așadar nu ar trebui să amestecăm problemele. Ok, thank you. Next, mulțumesc, doamna Flotr. Referitor la migrația în domeniul muncii și impactul asupra pieței de ocupare dimensiunea economică, socială și culturală a societății no- a, din societatea noastră. Ei bine, eu cred că avizul pe care îl avem în fața noastră e practic o recenzie a tuturor ideilor preconcepute legate de imigrație. Și eu sper ca prin munca noastră să putem modifica acest aviz. Contez de asemenea pe munca Comisiei de Ocupare, care e responsabilă Aș vrea să subliniez mai multe lucruri. Contrar celor spuse adesea, nu migranții, nu neapărat persoanele cele mai sărace migrează, ci din potrivă, cei care au deja la bază un capital educațional și chiar economic. Dar ce ai nevoie de ceva resurse ca să poți ajunge în Europa. Nivelul lor de pregătire e foarte apropiat fie din ce în ce mai apropiat de nivelul de pregătire pe care îl au concetățenii noștri. Avem însă o adevărată problemă legată de capacitatea societăților noastre de a, a, uh, a angaja acești migranți uh, la un nivel de competență și de pregătire care să corespundă cu nivelul lor. Aici, practic, avem uh, niște pierderi uh, clare pentru societățile noastre, pentru țările noastre. Pierderi datorate faptului că acești migranți, care în general sunt bine pregătiți, nu își găsesc, nu au cum să fie angajați uh, la nivelul competențelor pe care le au. Să nu uităm de asemenea că acești oameni nu provin din țările cele mai sărace neapărat, ci din țări în curs de dezvoltare. Asta e arătat în nenumărate studii făcute la diferite niveluri. Deci ar fi bine ca în avizul Parlamentului să nu reiterăm idei preconcepute, după cum spuneam, și idei uh, false, mai ales în legătură cu uh, realitățile legate de imigrație. Da, se face diferența între imigrația legată de muncă și cea mm, legată de reîntregirea familiei. Să nu uităm că atunci când uh, trăiești cu propria familie, ai mai mari șanse de a te integra. Deci să nu uităm că vorbim aici de miza mm, generală de integrare a persoanelor, vorbim de capacitatea de a uh, dispune de acest drept de reîntregire a familiei. Și să nu uităm că persoanele care vin în cadrul acestei reîntregiri familiale sunt persoane care de multe ori lucrează la rândul lor, nu sunt persoane care sunt neapărat casnice, sunt persoane care vor avea oricum un loc de muncă. Și de asemenea aș vrea să spun că jumătate din migranți sunt femei acum, sunt de sex femeiesc. Asta ne spune PNUD-ul, asta ne spun organizațiile internaționale de jumătate din populație de sex femeiesc. Deci să nu creăm aici o prăpastie practic falsă între migrația legată de muncă și cea legată de reîntregirea familiei. Voi încheia spunându-vă că în avizul nostru trebuie să vorbim despre reglementarea situației persoanelor care adesea lucrează legal. Există persoane care nu au permis de ședere, însă <laughs> lucrează în conformitate cu un contract de muncă real. Deci, ideea e să reglementăm situația acestor persoane în funcție de activitatea pe care o exercită. London School of Economics a făcut un studiu foarte clar, cu cifre clare, în care se arăta că dacă am uh, reglementat situația celor 618.000 de persoane care trăiesc ilegal pe teritoriul Marii Britanii, statul britanic ar avea de câștigat uh, nu știu câte miliarde de lire. Eu cred că ar trebui să citim uh, astfel de studii atunci când trebuie să redactăm un astfel de aviz. Eu pot să-i dau domnului Cres și un studiu francez care arată că migrații, migranții în 2010 au uh, creat ca venituri 12 miliarde de euro. Asta în cazul statului francez. De deci să nu mai venim cu uh, toate aceste neadevăruri și idei preconcepute care nu fac decât să adâncească și mai mult atitudinile rasiste și populiste. E insuportabil. Comisia noastră, Parlamentul nostru, nu are cum să își permită să vină cu un astfel de aviz. Deci dacă vrem să fim luați în serios, trebuie să avem uh, niște propuneri care să se sprijine pe niște studii, pe ceva real. Și comisia de asemenea spune cu are urec de auzit că acești migrați contribuie clar la economia Uniunii Europene. Deci eu nu mai vorbesc de demografie și de alte lucruri, deși am avea multe altele de adăugat. raportorul. Ă, nu, mă scuzați, domnul Zilstra. Mulțumesc. Vorbim despre capacitatea de absorpție. În 53, James Michener a scris un articol în legătură cu pregătirea evenimentelor din Normandia invazia aliaților. Se spunea că britanicii au fost primiși, primiți cu brațele deschise. După cel de-al doilea război mondial, din ce în ce mai mulți străini au început să ajungă în Marea Britanie. La început au fost primiți cu brațele deschise, însă ulterior au apărut conflicte și uh, confruntări și a ajuns uh, să existe o distinție între cele două grupuri. Deși vorbeau aceeași limbă, engleza, deci aveau o cultură comună și chiar un obiectiv în comun. Capacitatea de absorpție însă nu a fost la înălțime și această absorpție depinde de multe fenomene, de multe elemente. Orice societate are anumit prag de toleranță ceea ce privește primirea de străini, deci ar trebui să ținem cont de asta. Deci eu sprijin observațiile făcute de raportor. Și în ceea ce vrește Uniunea Europeană și situația lucrătorilor cu studii uh, reduse, da, e clar că există urmări asupra statelor membre. Există țări în care nu toți cetățenii au posibilitatea de a urma cursuri universitare și acești oameni totuși se regăsesc, ajung să fie pe piața muncii. Să nu uităm cât de negativ este și fenomenul exodului de creiere din anumite țări. Deci noi avem nevoie de o politică de uh, imigrare care să nu prădeze practic uh, mâna de lucru din alte țări. Doamna Morvai. Mulțumesc. Cred că ar trebui să clarificăm despre ce vorbim când ne referim la migrație. Ne referim la migrația economică în cadrul Uniunii Europene între țări de mâna a doua și țări uh, de mâna întâi? E vorba tot de migrație sau nu? Nu credeți că ar trebui să analizați și acest fenomen? Eu provin dintr-o țară care e un membru de plin în Uniunea Europeană, însă dacă uităm la situația reală, vedem că atât Ungaria cât și alte state membre sunt niște țări care au practic un statut de mână a doua. Mulți concetățeni de-ai mei și din alte țări, din fostul bloc comunist, migrează în țările uh, din vest, însă nimeni nu prea dorește să vorbească despre ce se întâmplă. După așa numita tranziție democratică, industria noastră a fost privatizată și din cauza globalizării economice și din cauza uh, aderării la Uniunea Europeană piețele noastre de desfacere s-au pierdut, multe locuri de muncă s-au pierdut, mulți oameni au ajuns să fie șomeri. Și ca să aveți o privire de ansamblu, de exemplu, un medic sau o asistentă calificată primește cam 300 de euro lunar în Ungaria în timp ce angajații de la multinaționale, de uzinele pe care le au multinaționale, care lucrează de multe ori în schimburi de 12 ore, fără o protecție a muncii, aceștia primesc cam 250-300 de euro pe lună. Și mulți dintre acești oameni sunt obligați să migreze într-o altă țară europeană. Însă cine le analizează situația? Când vorbim despre migrație, ne gândim și la acești oameni sau nu? L-am întrebat pe raportor dacă a analizat și situația acestui uh, dacă a analizat și situația acestei migrații interne la nivel european. Foarte adesea, mulți dintre cei care emigrează nu au niciun fel de drepturi. Să nu uităm că uh, Există și trafic de ființe umane, un fenomen foarte asemănător cu cel din lumea a treia. Pașapoartele acestor persoane sunt de multe ori confiscate, nu sunt plătiți, au probleme legate de drepturile sociale, de grijile de sănătate. Femeile, de asemenea, sunt traficate. Eu n-am auzit să fie traficate femei din Germania, Olanda către Ungaria, însă invers Fenomenul e chiar înfloritor. Deci când vom începe să vorbim despre această problemă? Vrem uh, să păstrăm acest secret murdar așa între noi, fără să-l dezvăluim? Mulțumim, doamnă Morvai. Eu cred că problema traficului de ființe umane, inclusiv în Uniunea Europeană, e o problemă care a fost de multe ori pe ordinea noastră de zi, deci nu cred că ne puteți acuza că am ignorat problema. Însă e clar o problemă care merită atenția noastră. Doamna Jean Lambert, ultima vorbitoare. Mulțumesc, doamnă președinte. Referitor la migrația internă din Uniunea Europeană, am avut um, anul mobilității, avem anul cetățenilor, evenimente care au ca scop aceste discuții legate de situația cetățenilor europeni în cadrul Uniunii Europene. Deci am vorbit de asta de mai multe ori. Mai mulți dintre noi ne-am întâlnit și în statele membre. Au existat și proiecte pilot. Unul este inclus și în bugetul de pe anul acesta și sper să sprijinim acest program care, printre altele, se referă și la accesul la locuințe. Comisia pentru Ocupare s-a ocupat de acest lucru. Noi ne-am dat sprijinul în orice caz. Ceea ce privește avizul comisiei noastre. <laughs> Acesta ar trebui să fie un aviz despre integrare și văd că se tot vorbește despre migrație. Da, tot am vorbit despre asta de mai multe ori, însă să nu uităm că tema ar trebui să fie integrarea. Eu cred că ar trebui să spunem mult mai multe despre integrare. Multe din chestiunile menționate ar putea fi abordate în cadrul strategiei pentru integrare. De exemplu, nu se vorbește aici despre participarea civică. Să știm că această participare e un element cheie din integrare, deci multe lucruri lipsesc din raport și mulți dintre noi cu siguranță vom încerca să modificăm conținutul avizului pentru a oglindi toate acestea. Exodul de credere, da, și despre acest fenomen am vorbit uh, anterior. Să mai vorbim despre un alt lucru și anume faptul că personalul medical calificat, de exemplu, din țările membre, de multe ori migrează. Vorbim cum putem uh, Uh, păstra acest personal în țara de origine. Da, e într-adevăr o problemă importantă. Acum, pragul maxim. Eu vreau să am aici o, uh, o trimitere clară la un studiu. Știu că există probleme legate de presiuni în anumite țări, în anumite puncte și în Marea Britanie. Există zone sau regiuni în care nu existau migranți, însă au reușit să se adapteze din experiența altora. Eu reprezint aici uh, regiunea Londrei și în cazul nostru asta nu e o problemă. Sunt mai multe amendamente pe care vrem să le înaintăm și celor care doresc informații în legătură cu migrația internă, vreau să le spun că noi am uh, cerut realizarea unui studiu, cei de la ocupare, de fapt, au cerut un astfel de studiu în legătură cu integrarea migraților și efectul asupra pieții muncii. E un studiu publicat anul trecut în care există foarte multe informații bazate pe cercetare uh, informații care contrazic o serie din afirmațiile dumneavoastră în legătură cu costurile legate de îngrijirile sociale. Deci eu cred că avizul Parlamentului ar trebui să fie altfel. Înainte de a-i da cuvântul raportorului, îl rog pe domnul Schmidt la comisie dacă îl rog să intervină dacă dorește. Doamna Schmidt, mă scuzați. Doar câteva cuvinte, dacă îmi permiteți, în legătură cu integrarea. Cred că integrarea are legătură cu migrația. Avem mulți cetățeni din țări terțe care sunt pe teritoriul europenei, Uniunii Europene și e important ca aceștia să se integreze pentru a putea lucra. E mesajul pe care vrem să-l transmitem, pe care am vrut să-l transmitem de altfel și prin intermediul agendei europene. Trebuie să analizăm în detaliu lipsurile care există pe piața muncii în anumite sectoare. Da, bineînțeles, trebuie să-i pregătim pe cei care sunt deja aici. Aici mă refer atât la cetățenii europeni, cetățenii din alte state, dar și imigranți care se află deja pe teritoriul Europei pe teritoriul european, mulți trebuie să învețe limba, trebuie să-i sprijinim să o facă, de asemenea să vedem ce se întâmplă cu uh, cei care sosesc acum, cum îi putem ajuta să-și găsească un loc de muncă și cum îi putem ajuta să învețe limba statului respectiv, dacă vin ca membri ai familiei. În ceea ce privește capacitatea de absorpție, vreau să vă reamintesc că statele membre au competența de a stabili cote pentru migranții economici. Încă un lucru important și problematic, irosirea de creiere. Există deja aici oameni care lucrează, care au calificări, însă calificările lor nu sunt recunoscute aici, deci nu pot uh, exercita aceeași muncă calificată pentru care au uh, studiat. De asemenea, să nu uităm de asemenea concurența pentru lucrătorii cu calificare înaltă. Deci integrarea are două fațete. Pe de o parte, societatea gazdă trebuie să facă eforturi, însă și migranții. Însă dacă dăm greș în ceea ce privește integrarea, clar că și migrarea, migrația devine o problemă. Mulțumesc, domnul Clas. Este vreau să actualizez. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la câteva aspecte. S-a spus că nu s-ar vorbi de puterea de absorpție și de exodul creierilor, însă aceste aspecte sunt importante. E vorba apoi de responsabilitatea pe care trebuie să o preia Parlamentul European, dar și statele membre. Noi vedem problemele de șomaj din, male, din multe state membre. Șomeri uh, mulți există chiar în rândul cetățenilor acestor țări. Eu cred că în loc să aducem mai mulți oameni care nu au perspective de angajare în țările noastre, ar trebui să ne îngrijim să creăm locuri de muncă pentru cei care sunt deja aici și să soluționăm problemele acestora și nu să le agravăm aducând mai mulți uh, imigranți. Apoi nu vom mai putea să-i controlăm pe aceștia. S-a tot vorbit de costurile nete pentru politica de imigrare pe care am uh, condus în ultimii ani. În textul meu am dat exemplul țărilor de jos. E un studiu acolo pe care, dacă doriți să-l uh, citiți în detaliu, vă rog să-mi spuneți și vă pot transmite informațiile. În orice caz, lucrurile arată în felul următor. Nu a fost criticat studiul în ceea ce privește conținutul. <clears throat> <clears throat> și nici nu au existat reacții. Nu a spus nimeni că datele nu ar fi corecte sau metodele de calcul n-ar fi potrivite. Eu nu am auzit nimic în acest sens. Din contră, în majoritatea statelor membre nu există suficientă deschidere și cunosc și situația din Belgia. E dificil să obții informațiile potrivite și e greu să calculezi aceste costuri pentru imigrație. Sigur, am putea spune că dacă, dacă discutăm probleme de șomaj, <clears throat> cred că nu e doar dreptul nostru, ci și uh, obligația noastră ca Parlament European să ne gândim la soluții alternative. Eu văd lucrurile în felul următor. Politicienii trebuie să fie mai duri, să nu mai promoveze atâta integrare, să-i aducem doar pe cei care aduc ceva în plus societăților noastre și aceștia să aibă o perspectivă clară de integrare. Pentru că dacă nu facem decât să ținem ușa deschisă, problemele la fața locului se vor agrava. Mulțumesc. Trecem la punctul 6. E vorba de o propunere a Comisiei, două propuneri noi de modificare a ratei de cofinanțare, propunere din partea Comisiei așa numitele fonduri solide, cel uh, european pentru refugiați, de returnare, de integrare, se propune sporirea acestei rate pentru statele afectate de criză și care au primit asistență financiară. E vorba de Ungaria, România, Letonia, Portugalia, Grecia și Irlanda. Voi da întâi cuvântul Comisiei Europene care se prezinte propunerea apoi președinției cipriote care să ne povestească situația actuală în Consiliu și, nu în ultimul rând, domnului raportor Torvalds, dacă totul lumea e de acord, iar apoi vom putea avea o dezbatere. Vă mai pot spune că avem o limită de timp pentru ca propunerile să se aplice programelor 2011, propunem următorul calendar. Prezentarea următorului uh, text pe 26 noiembrie, amendamente până pe 29 noiembrie, votul în comisie pe 17 sau 18 decembrie și vot în plen la începutul anului viitor. Să dăm așadar cuvântul Comisiei, domnul Savari. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Foarte pe scurt. E un punct foarte tehnic acesta. De fapt, ați uh, și spus-o. Ne bazăm pe două decizii. Pe de o parte, Fondul European de Returnare și apoi cel pentru refugiați. Avem două baze juridice diferite și de aceea a trebuit să luăm două decizii diferite, însă acestea sunt aproape identice. Se pleacă de la aceleași uh, condiții, modalitățile sunt aceleași, nu există diferență pe fond. E vorba de diferențe din cauza bazelor juridice diferite. Iar mecanismul arată în felul următor. Știm că la aceste fonduri avem un sistem de programare anual, adică Comisia se exprimă anual pe, despre programul statelor membre și e vorba de, un, de o perioadă de 2 ani și jumătate, perioada în care statele membre pot finanța acțiuni. Pentru 2010, statele membre au primit bani astfel încât să poată finanța acțiuni până în 30 iunie 2012. Avem două valori de cofinanțare, cel normal de 50% și cel sporit de 75%. Acest al doilea procentaj e valabil pentru acțiuni foarte importante pentru Uniunea Europeană. E vorba de protejarea frontierelor, integrare și așa mai departe. Iar această valoare de 75% e aplicabilă tuturor țărilor care se folosesc de fonduri de coeziune. Iar propunerea cere ca statele membre aflate în dificultate să poată obține o rată de cofinanțare cu 20 de puncte mai mare, adică în loc de 50% să fie 70% sau în loc de 75% să fie 95% de procente pentru un număr de țări. Să vedem acum care sunt criteriile. E drept că nu am fost foarte original în propunerile noastre. Respectăm în tocmai ce s-a impus la fondurile structurale și agricole și de pescuit. Aceste decizii au fost luate deja de către Consiliu și Parlament, iar criteriile au rămas aceleași. Aceste posibilități sunt, uh, se află la dispoziția tuturor statelor membre care primesc astfel de subvenții. Lista o găsiți în anexă. E vorba de fapt de 5 state membre deocamdată, să s-ar putea ca această listă să capete noi membri. Care ar fi efectele financiare? Un aspect important. Efectele financiare sunt zero anumite state membre care au dificultăți vor avea, după cum am explicat, un aport mai redus la aceste acțiuni, deci ele nu vor mai plăti 50%, ci doar 30% sau acolo unde plăteau 25% vor rămâne cu uh, 5%. Ați spus uh, că avem un calendar destul de strict. Dacă dorim ca această decizie să se aplice programului 2011, atunci decizia trebuie luată înainte de martie 2013. Și aceasta din următoarele motive. Pentru a putea aplica aceste noi valori de cofinanțare, statele membre trebuie să-și poată verifica programele anuale și pentru aceste revizuiri trebuie să facă cu trei luni înainte expirării. Deci pentru programul 2011 acesta trebuie revizuit înainte de sfârșitul lunii martie 2013. Altfel, noul mecanism nu se poate aplica anului 2011, ci doar perioadelor 2012-2013. E poate un lucru destul de tehnic, însă e o mare diferență pentru anumite state membre, în special pentru cele care au mari probleme financiare. Acestea și-ar putea îmbunătăți absorpția acestor fonduri. E un uh, instrument destul de simplu, și am putea, după cum spuneam, uh, să ajutăm aceste state membre să-și îmbunătățească rata de absorpție și să ajutăm aceste state membre să pună în funcțiune programe care le sunt uh, importante, în special în domeniul migrației. Mulțumesc! Din partea președinției cipriote. Mulțumesc. Eu vin din partea președinției cipriote. Tot pe scurt, Comisia a explicat deja poziția. Propunerile sunt foarte importante, fac parte din eforturile generale ale Uniunii Europene de a reacționa într-un fel sau altul la criza financiară și la consecințele pe care aceasta le are asupra statelor membre. Nici nu mai trebuie spus că această criză financiară a afectat foarte serios bugetele statelor membre și în acest context au existat probleme de implementare a acestor programe pentru multe state membre și în special statele membre care au fost uh, cele mai afectate de criză. aceste state membre au primit deja ajutoare prin uh, mecanismele din propunere. Președinția cipriotă a discutat deja cele două propuneri la nivel de consilier JAI și părerea generală e că statele membre acceptă aceste două propuneri. Așa cum Comisia a arătat deja și, și doamna președinte a spus, important ca cele două propuneri să fie adoptate într-un timp cât mai scurt, să fie implementate înainte de martie 2013. Motivele au fost deja explicate foarte clar de către Comisie. E foarte important pentru statele membre care au dificultăți să poată profita de acest nou uh, sistem și pentru anul 2011. Își dori cu această ocazie să mulțumesc Parlamentului pentru cooperarea pe care am avut-o pe mai multe dosare și suntem siguri că această colaborare foarte bună va continua. Mulțumim și ajungem la domnul raportor, domnul Torvald. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumim comisiei și președinției putem uh, scurta această discuție. Eu mi-am făcut câteva notițe, însă majoritatea lucrurilor au fost menționate deja fie de către doamna președinte, fie de către comisie, fie de către reprezentanta președinției cipriote. Înțelegem calendarul, înțelegem că nu are rost să dăm declarații lungi și plicticoase despre acest subiect atât de tehnic. Există câteva întrebări care nu sunt uh, reflectate în cele spuse de Comisie și președinție. Noi suntem de părere că operațiunile la frontieră pot fi gestionate în moduri diferite și nu suntem neapărat convinși că toate statele membre sunt organizate perfect. Eu am fost jurnalist și am văzut multe frontiere la viața mea. Poate cea mai uh, ciudată a fost frontiera Rusiei, iar au avut uh, vreo opt organizații care se ocupau uh, de fapt mai mult cu sabotajul între ele, între organizațiile responsabile de frontiere. Trebuie să vorbim de eficiență. Câteodată la frontieră există și eficiență negativă. La începutul anilor 80 am trecut pe atunci granița din Berlin, iar uh, un polițist foarte eficient m-a întrebat dacă am arme. Am crezut că întrebarea noastră și-am întrebat dacă e nevoie să avem arme. Drept pentru care, evident, mi-au dezmembrat mașina căutând arme. Au fost eficienți, dar nu la modul necesar sau corespunzător. Am dorit așadar din partea Comisiei informații despre nivelul eficacității uh, gestionării acestor frontiere. Avem planificarea strategică multianuală, pare un cuvânt al vreunei autorități sovietice cu planuri cincinale, însă cred că trebuie să aveți informații despre eficiența la frontiere și cum funcționează aceste autorități. Înțelegem calendarul, încercăm să fim cât mai eficienți cu putință, și probabil până miercuri vom avea o primă versiune a vizului nostru și apoi vom continua cu discuția. Mulțumesc! Aveți dreptate, uh, polițiștii, mai ales cei de frontieră, nu sunt cunoscuți pentru umorul lor. E un loc unde e mai bine să nu faci glume. Să dăm cuvântul vorbitorilor, așadar. Mulțumesc! Una, o delegație a comisiei noastre s-a întors acum din Grecia și am putut vedea la fața locului cum sunt folosite aceste fonduri. Și în special uh, în țări care au nevoie, precum Grecia. Prima mea reacție așadar la această propunere cred că e bine să sporim această cotă de participare dar aș dori să știu de unde provin aceste fonduri. Cum se finanțează deci acest, această propunere? Banii există și n-au fost folosiți până acum sau cum? Poate se poate clarifica acest aspect. Mulțumesc, următorul vorbitor. Eu Uh, aș dori să știu pe ce sunt cheltuite aceste fonduri. Pentru că acum câteva luni, un director de la Frontex ne-a spus că imigranții ilegali nu sunt reținuți mult timp și nici nu sunt returnați cu forța în țara de proveniență. Li se dă o hârtie și sunt rugați frumos să părăsească Uniunea Europeană dacă nu se supără, dar nu există nicio obligație, și nicio verificare. Și atunci mă întreb pe ce s-ar cheltui aceste fonduri. Și încă o întrebare. Acest fond de returnare e unul din patru fonduri. Nu știu în ce măsură fondurile pot fi uh, folosite și cât de stricte sunt, pentru că eu am primit răspunsuri diferite și mă interesa situația reală. Mulțumesc! Alte observații? I think it is unavoidable. Da, doream doar să vă spun că mi se pare inevitabil să acceptăm anumite părți ale unor programe dacă e nevoie să facem ceva. Prin urmare, dacă țările în discuție nu pot să-și achite contribuția și se confruntă cu greutăți financiare reale, cred că este în beneficiul Uniunii Europene să acceptăm propunerea Comisiei. Trebuie însă să avem o abordare cât se poate de critică și nu ar trebui să reprezinte un stimulent pentru statele membre să nu aplice, să nu solicite cofinanțare. Pentru că ar fi în defavoarea tuturor. Mulțumim, văd că nu mai dorește nimeni să intervină. Aș dori atunci raport, să rog raportorul să conchidă, domnul Torvalds. Nu cred că mai sunt multe de spus. Cred că trebuie să luăm în considerare toate observațiile făcute și vom încerca să le lămurim. Nu știu dacă doriți să reveniți la întrebarea domnului Bronț sau dacă domnul uh, Bronț ar dori ca comisia să răspundă la întrebarea dumnealui. Sunt uh, convinsă că dispun de toate datele necesare. Doriți un răspuns din partea comisiei? Da. Domnul Savari? Domnul Savari? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Între... Doamnă președinte, într-adevăr, în ceea ce privește aceste trei întrebări, în uh, primul rând, întrebarea domnului raportor, Rățin, răspunsul ține de analizarea rezultatelor fondului și de efectele ulterioare ale acestora. La ora actuală, statele membre primesc o contribuție pe baza unui uh, program anual. Deocamdată există mai multe programe anuale care au fost puse în aplicare. În uh, cadrul comisiei am demarat prima evaluare intermediară. Am trimis un uh, chestionar foarte lung statelor membre pentru evaluarea rezultatelor preliminare ale programelor pentru 2007, 2008 și 2009-2010. Vom primi rezultatele la sfârșitul acestui an, vor fi analizate și uh, pe baza acestora se va elabora un raport care sunt convins că va fi discutat aici. La ora actuală avem uh, programele anuale și inițiativele din cadrul acestora. Aceasta este baza noastră. Așteptăm în primul rând rezultatele analizei efectelor acestor programe. A doua întrebare, de unde vin fondurile? După cum vă spuneam, fondurile sunt deja acolo pentru programele deja adoptate fondurile deja au fost alocate. Statele membre știu deja ce vor primi în 2013. Elaborăm deja programe care urmează să fie adoptate de, de Comisie în 2013. Dacă un stat membru, să spunem, beneficiază de 100 de milioane va primi acea sumă și în 2013. Dacă e 50 de milioane, atunci va primi, va fi vorba de contribuție doar de 30 de milioane din fondurile naționale. Deci uh, costurile la nivel național vor scădea. Dar uh, toate acestea vor fi stabilite înainte de adoptarea mecanismului. În ceea ce privește fondul de returnare, prima evaluare pe baza programelor anuale finanțate din cadrul fondului de returnare au scos în evidență că există trei destinații predominante ale fondului. În primul rând, uh, returnarea în sine, fie că acest lucru se face în mod voluntar sau obligatoriu. Am asistat la o creștere uh, a returnărilor voluntare și o ușoară scădere în uh, cazul uh, returnărilor obligatorii. O parte din fonduri este alocată pregătirii, informării pentru a informa oamenii să vadă dacă sunt uh, dispuși, sunt deschiși în fața posibilității de returnare voluntară. De asemenea, o altă parte din fonduri sunt alocate refacerii centrelor, Toate acestea intră în cadrul celor stabilite de directiva privind returnarea. Mulțumesc! Următorul punct pe ordinea de zi trebuia să înceapă la patru și jumătate, adică peste jumătate de oră. Domnul raportor nu este încă aici. Mă tem așadar că vă propun să luăm o pauză până la patru și jumătate și am să vă rog să reveniți atunci.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 Dragi colegi, vă propun să reluăm ședința. Văd că raportorul a sosit. Trecem la punctul 8 pe ordine de zi, situația minorilor neînsoțiți în Uniunea Europeană. Raportorul este doamna Natalie Grisbeck. Pe data de 18 octombrie, conferința președinților a autorizat LIBE să elaboreze propriu, un raport din proprie inițiativă referitor la regula 48. Astăzi vom asculta uh, prezentarea doamnei raportor, după care vom asculta intervenția Comisiei Europene referitor la raportul intermediar privind până în aplicare a planului de acțiune referitor la minorii neînsoțiți, publicat pe 28 septembrie și după Comisia Europeană vom asculta intervenția reprezentanților biroului uh, uh, Comisariatului uh, Înalt ONU pentru Drepturile Omului și UNICEF și vor prezenta studiul lor referitor la punerea în aplicare pe plan judiciar articolului 3 din Convenția cu privire la drepturile copilului. Am să dau cuvântul înainte de toate doamnei Grisberg și apoi celorlalți vorbitori, după care vom uh, deschide discuția. Vă reamintesc că avem la dispoziție aproximativ o oră pentru această dezbatere. Iată de ce doresc să-i rog pe toți cei care vor lua cuvântul să își uh, păstreze intervenția, să, fie, să facă intervenția cât se poate de succintă. Doamnă Grispa, că aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, pentru mine e o onoare să fiu raportoare din partea Parlamentului pe un subiect atât de important pentru toți membrii Comisiei Libe, un subiect uh, esențial. Situația minorilor neînsoțiți în Uniunea Europeană e o temă extrem de importantă pentru noi toți și îmi doresc ca cele șase luni de lucrări ce urmează să ne permită să facem un document foarte bun, un document care să fie la înălțimea nevoilor fundamentale și crescânde ale acestor copii care se confruntă cu situații de mare vulnerabilitate. Peste tot, nu doar la granițele Uniunii Europene, ci și în statele membre. Înainte de a avea acest prim schimb de opinii, Uh, mi-aș dori ca împreună să reușim să elaborăm un instrument juridic util, coerent, care să fie dotat cu niște elemente de acțiune concretă, un element care să le fie util statelor membre și care să ne permită să ținem cont de caracteristicile specifice ale acestor minori neînsoțiți din uh, spațiul european. Aș vrea să vă reamintesc de asemenea contextul general în care apare acest raport. Nu vă voi reaminti nenumăratele cifre pe care le avem și datele privind numărul de solicitanți de azil, ci aș vrea să vă reamintesc că jumătate din refugiații și din persoanele strămutate la nivel mondial sunt copii. Deci jumătate din aceștia sunt copii și an, în fiecare an, mii de copii ajung pe teritoriul european. Mulți sunt însoțiți de familiile lor, foarte mulți însă sunt neînsoțiți. Sunt copii care fug din țările lor pentru a scăpa de război, de violență, de persecuții, pentru a scăpa de încălcările la adresa drepturilor lor fundamentale, pentru a scăpa de abuzuri, pentru a scăpa de catastrofe fundamentale. Din nefericire, mulți dintre acești copii devin victime ale traficului de ființe umane, ale exploatării sexuale, victime ale crimei organizate, pe care o combatem cu multe instrumente, însă, din păcate, textele uh, legislative nu prea țin pasul cu aceste fenomene negative. Poate că spun ceva evident, însă prin natura lor copiii sunt vulnerabili. Copiii reprezintă o categorie de persoane aparte. Și situația lor e și mai specială atunci când ajung într-o țară străină unde culturile, cultura e diferită, unde moravurile sunt diferite, unde limba e alta, mai ales când ajung uh, de unii singuri, uh, separați de familiile lor, separați de tutore sau de oricine altcineva i-ar putea ajuta. Vă reamintesc că țările europene au semnat de foarte mulți ani uh, convenții internaționale, cum ar fi Convenția Internațională pentru Drepturile Copilului. Vom vorbi despre asta cu reprezentanții Comisiei. De asemenea, țările UE au semnat CEDO, avem și Carta Drepturilor Fundamentale, însă din păcate, constatăm că drepturile fundamentale și drepturile acestor copii neînsoțiți nu sunt respectate. Și asta se întâmplă în foarte multe state membre. Fie că sunt însoțiți sau nu, acești copii migrați, migranți întâmpină foarte mari dificultăți în toate etapele procedurii de migrație. De multe ori sunt tratați ca adulți migranți în situație ilegală iar vulnerabilitatea și nevoile lor specifice nu sunt luate în calcul întotdeauna. De multe ori nu au acces la procedurile de azil, mulți pot fi și uh, deținuți în centre de detenție împreună cu adulții în condiții inacceptabile pentru copii. Nu beneficiază de îngrijiri de sănătate, de îngrijiri de bază, de foarte multe ori sunt deplasați, sunt trimiși înapoi, fără să se facă o evaluare individuală a nevoilor lor de protecție. De multe ori nu primesc informații sau cel puțin nu uh, într-un format pe care să-l înțeleagă, nu au dreptul de a se exprima în timpul procedurilor și nu au tot timpul dreptul la asistență juridică. Vă voi da două exemple rapide care uh, vă vor face să înțelegeți de ce trebuie garantate niște norme minime pentru acești minori. Asta în fața tendințelor actuale și în fața mașinăriei administrative care e pe cale de a se naște în multe state membre. Deci, în primul rând, e vorba de Franța. O țară care nu e un exemplu în acest domeniu și care a fost condamnată de CEDO. Am avut la începutul anului hotărârea Popov împotriva Franței legată de tratamentele inumane și degradante. Franța a fost condamnată deoarece a plasat în detenție doi minori din Kazahstan, un copil care avea doar 5 luni și o fetiță puțin mai mare, deci timp de două luni. Curtea a arătat că s-a încălcat articolul 3, condițiile de detenție nu permiteau, și asta e un eufemism, copiilor să se dezvolte în mod normal. În acest caz, minorii erau însoțiți. Un al doilea exemplu rapid și grăitor. Hotărârea Raimi împotriva Greciei din 2011. Cedul de la Strasburg a condamnat Grecia pentru încălcarea aceleiași articol 3 un adolescent afgan de 15 ani, fusese deținut de poliție în insula Lesbos și a fost uh, închis în centru de detenție Pagani. Într-un centru între 200 de persoane au doar două toalete, dorm pe jos, într-un miros uh, uh, grețos, unde condițiile de salubritate sunt absolut deplorabile, unde saltelele practic sunt uh, puse unele peste altele. Demnitatea umană era practic în joc acolo. Chestiunile pe care trebuie să le soluționăm, dragi colegi, sunt numeroase, vom auzi asta din partea tuturor interlocutorilor noștri. Sunt probleme numeroase, complexe, greu de soluționat. E vorba de accesul la teritoriu, la dreptul de ședere, e vorba de trimiterea înapoi de așa numitul refulman, de depărtarea de pe teritoriul european, de detenție, e vorba de relocare, de integrare. E vorba de condițiile de acordare a permis lui de ședere, de reîntregirea familiei și e vorba de asemenea despre faptul că statele sunt obligate să-i, uh, să caute părinții acestor minori neînsoțiți. Avem și problema vârstei, a, a reprezentării uh, juridice. E vorba de ceea ce jurisprudența numește interesul superior al copilului și asta în toate etapele procedurii. Prin acest raport din proprie inițiativă vom încerca să precizăm și să prezentăm toate aceste elemente. Și cred că ne dorim cu toții niște măsuri concrete. Nu voi intra în detalii, deoarece Odată cu lucrările noastre vom veni cu soluții concrete în următoarele luni. Înțelegem că situația acestor copii care ajung pe teritoriul european e o problemă ce trebuie soluționată urgent. Nu e o problemă care uh, va înceta, dat fiind că există nenumărate conflicte violente, nu prea parte de granițele Europei. De mult timp, Parlamentul cer o legislație, niște standarde minime în acest domeniu. Există instrumente comunitare, chiar uh, numeroase, care se referă la minorii neînsoțiți, însă nu e suficient. Avem nevoie de un instrument global și coerent, specific, cred eu. Și de aceea e important să avem o legislație, să avem un cadru legislativ comun care să ne uh, permită să abordăm situația minorilor. În încheiere, permiteți-mi să vă spun că am speranța că vom lucra cu toții ținând cont de interesul copiilor, că vom avea această perspectivă a copiilor, că nu ne vom gândi neapărat doar la dreptul de azil. Important de asemenea să avem o perspectivă globală a migrației, pentru că acest instrument să fie un instrument emblematic pentru Uniunea Europeană, un uh, instrument care să oglindească idealurile noastre de libertate, justiție și securitate, deoarece pe aceste valori se bazează Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Nu vreau să vă întrerup pe un subiect atât de important, însă mă uit la ceas și de aceea îi rog pe uh, <clears throat> viitorii vorbitori să vorbească cel mult 10 minute fiecare. 7 și jumate mai degrabă. Dacă nu o facem, nu vom avea timp suficient pentru dezbatere, mai ales dacă și doamna raportor trebuie să intervină, să reacționeze la întrebări, de aceea vă rog să fiți cât mai conciși cu putință, dragi colegi. Doamna Schmidt de la Comisia, aveți cuvântul. Mulțumesc. Acum trei ani, mai ales în Italia și în Spania, dar și în uh, nordul Europei, Uniunea Europeană s-a confruntat cu uh, un val de minori neînsoțiți și de aceea am dat seama că trebuie făcut ceva la nivel european. Comisia a propus un plan de acțiune care a primit uh, undă verde și de la Consiliu. Mă voi referi pe scurt la acest plan de acțiune prezentat la sfârșitul lunii septembrie. La sfârșitul lunii septembrie s-a prezentat raportul intermediar de implementare în care se descrie situația la nivel european și în care sunt descrise și acțiunile întreprinse de agenții, de statele membre, dar și de alte părți implicate, cum ar fi organizațiile internaționale și societatea civilă. Care au fost concluziile din acest raport interimar? În primul rând, așa cum spunea și doamna Grisbeck, acest fenomen nu e un fenomen trecător, ci unul permanent în uh, cadrul migrației și de aceea e nevoie de o acțiune comună. Copiii migrează de unii singuri din motive complexe. Nu voi intra în detalii, nu voi spune să, indiferent de aceste motive, uh, fiecare minor neînsoțit trebuie văzut, în primul rând, um, în calitate de copil și nu de migrant. Planul de acțiune, în primul rând, um, sporește um, schimburile de practici dintre statele membre. E important să învățăm din reușitele altora, e important de asemenea să evităm greșelile, deci de aceea se face acest schimb de practici. De ce se dorește cooperare, în primul rând pentru a combate traficul, pentru a înființa centre de primire și pentru a ajuta de asemenea și grănicerii mă scuzați, din țările terțe care se confruntă cu minori neînsoțiți. În ultimii ani s-au organizat uh, cursuri de formare pentru personalul uh, de la frontiere, Frontex, uh, Agenția pentru Azil, de asemenea, a finanțat astfel de programe pentru a învăța personalul respectiv să detecteze riscurile. S-a înființat și un uh, grup de lucru privind minorii nesoțiți. Au avut loc două reuniuni în ultimii ani. S-au făcut schimburi de experiențe în legătură cu uh, găsirea familiilor acestor minori. De asemenea, s-a oferit finanțare pentru diseminarea rezultatelor. Acest plan de acțiune nu constă doar într-un schimb de experiență. E vorba și de legislație, de punerea în practică a legislației actuale, dar și de elaborarea de legislație nouă în domeniul azilului, traficului de ființe umane. Legislație care are în vedere interesul uh, suprem al copilului. Uh, ar vrea să mă refer la directiva UE privind combaterea traficului de ființe și protecția victimelor, care a intrat în vigoare anul trecut și pe care statele trebuie să o transpună până pe 6 aprilie 2013. În această directivă se face o trimitere specifică la modul în care ar trebui uh, protejați copiii neînsoțiți. Așa cum se arată în planul de acțiune, Uniunea Europeană a luat măsuri pentru a adapta legislația de azil. E vorba aici de îmbunătățirea politicii față de copiii neînsoțiți pentru a ține cont mai bine de vulnerabilitatea lor de-a lungul procedurii de azil. S-a ajuns și la un acord privind uh, regulamentul Dublin și directiva privind primirea migranților. Aici sunt incluse garanții pentru minorii neînsoțiți. De exemplu, trebuie să existe să fie numit de fiecare dată un reprezentant juridic uh, pentru expertiza ce trebuie făcută în cazul fiecărui copil. De asemenea, până la sfârșitul anului se vor în continua lucrările la directiva privind uh, protecția și azilul. Comisia crede că un astfel de grup vulnerabil ar trebui să fie scutit de anumite proceduri la frontieră, când solicitanții sunt uh, închiși în centre de detenție. Și noi sperăm să se ajungă totuși la un echilibru. Pe lângă legislație și schimbul de experiențe, există și probleme legate de culegerea de date. În ciuda îmbunătăților făcute, baza datelor actuale, nu putem avea o privire de ansamblu a situației minorilor neînsoțiți. Iar Comisia și Eurostatul se vor consulta cu statele membre pentru a vedea dacă pot fi culese date într-un mod mult mai uh, cuprinzător. Evaluarea vârstei, de asemenea, e esențială. Important să poți stabili vârsta exactă a copilului pentru a competent dacă e vorba de un minor neînsoțit, să e o problemă greu de soluționat, iar EASO uh, se ocupă de acest lucru și va face propuneri după diferitele reuniuni ale experților. Găsirea familiilor. O altă chestiune. Uh, găsirea familiilor și restabilirea legăturilor cu familia e sunt două lucruri esențiale pentru bunăstarea minorului și pentru viitorul acesteia. Bineînțeles, trebuie să țină cont de interesul copilului și multe familii nu pot fi găsite decât cu ajutorul țării de origine. De e important să menținem legăturile cu țările terțe pentru prevenirea imigrației legale, dar și pentru găsirea familiilor. Doamnă Schmidt, poate că ar fi bine să încheiați, totuși. Da. Următorii pași. Munca nu s-a terminat. Va continua cu toți participanții, inclusiv societatea civilă, organizațiile internaționale. Vom face tot posibilul pentru a implementa planul de acțiune și pentru a ne concentra pe chestiunile specifice pe care tocmai le-am menționat. Noi sperăm să se facă progrese și la achiul privind azilul, dar fiind că trebuie încheiat adoptarea anul acesta. Colaborăm cu EASO pentru a face un formular legat de găsirea familiilor, pentru a avea un exemplu de bune practici și țin să mulțumesc Parlamentul European pentru sprijinul acordat. Comisia a publicat anul trecut o cerere de ofertă privind uh, minorii neînsoțiți și am făcut asta datorită implicării Parlamentului. Vă mulțumesc. Domnul Gerab de la ICNUR. De la Gerab. Deci, domnule Gerab, vă rog să fiți și dumneavoastră cât mai succint. Mulțumesc, aș dori să dau cuvântul înainte colegului meu, Cori, uh, din partea UNICEF, dacă se poate, da. Îl vom asculta înainte așadar pe domnul Cori. Însă acest lucru nu modifică timpul pe care îl aveți la dispoziție. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumim pentru faptul că ne-ați invitat la dezbatere. Am venit aici pentru a vă cere să vă continuați eforturile spusele doamnei Grisbeck au fost foarte elocvente și văd că înțelegem la fel aceste probleme cu care ne confruntăm. Și doamna la comisie e de aceeași părere, însă eforturile trebuie menținute. Noi credem că unul din patru solicitați de azil în Uniunea Europeană sunt copii. Vă închipuiți că în acest domeniu, de fapt, nu dispunem de prea multe date în legătură cu uh, realitatea deci e vorba de 75.000 de copii. E o tendință pe care am observat-o. Acum 30 de ani s-a semnat o convenție tocmai pentru a recunoaște vulnerabilitatea specifică copiilor. Acesta a fost spiritul convenției. Unii spuneau de ce să avem o convenție specială pentru copii, deoarece aveam una oricum pentru drepturile omului. Ideea era să recunoaștem faptul că există această vulnerabilitate specifică copiilor și mai ales în situațiile de conflict trebuie să fim atenți la drepturile specifice recunoscute în această convenție. Convenția ratificată de toate statele membre UE, dar nu și de Uniunea Europeană ar putea să o facă, asta zic eu între paranteze. Articol 3 din Tratatul de Lisabona se face trimitere la CEDO, la, mă scuzați, la Convenția Drepturilor Copilului, se vorbește despre interesul suprem al copilului, după cum spunea și doamna Grisbeck, și articol 3 din Carta Drepturilor Fundamentale face aceeași trimitere. Acesta este contextul. Deci când vorbim despre interesul superior al copilului în contextul migratoriu, toate interpretările sunt posibile de la o țară la alta. Deci noi nu vorbim aici decât despre migrație, însă contextele pot fi foarte diferite. Contexte în care se aplică acest principiu al interesului superior al copilului. Articolul 3 spune că în toate acțiunile întreprinse, prima, primul interes, principalul interes trebuie să fie cel al copilului. Și aici apar diferitele abordări uh, Uh, asupra copiilor atunci când ei se află într-un cadru legal sau ilegal de migrație. Noi am vrut să colaborăm cu judecătorii. Am organizat un colocviu juridic cu toți judecătorii europeni pentru a vorbi despre cazurile cele mai ilustrative din contextul uh, migrației să vedem cum se aplică de la un stat la altul acest interes superior al copilului. Am făcut asta pentru a ne gândi la o abordare comună, pentru a avea, pentru a ne împărtăși experiențele. Studiul care a fost împărțit și dumneavoastră merge mai departe și oferă un instrument acestor uh, judecători în urma uh, studierii jurisprudenței. Ideea e să mergem mai departe, să nu spunem doar că interesul superior al copilului trebuie să aibă întâiate, întâietate. Încercăm să avem o colaborare comună pentru a face fața situației uh, minorilor uh, în cadrul situațiilor migraționale, legale sau nu. Pentru noi, de fapt, nu contează. Un copil trebuie să aibă aceleași drepturi. orice copil, că emigrant sau nu, trebuie să aibă aceleași drepturi și acestea nu trebuie să fie afectate de statutul său de emigrant. Deci e unul din uh, lucrurile pe care încercăm să le uh, subliniem cât mai mult și sperăm să beneficiem de sprijinul Parlamentului European. Colaborăm și cu statele europene, însă avem încă multe de făcut și de aceea contăm, ne bizuim atât de mult pe Parlamentul European, care e un partener unic în contextul actual. Deci dumneavoastră puteți impulsa această legislație comună pentru a face față acestei probleme specifice a interesului superior al copilului în uh, domeniul migrației. Vă mulțumesc și acum colegul meu, Cera, va da și mai multe informații. It's a pleasure. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, e o adevărată plăcere să pot să mă adresez dumneavoastră astăzi în uh, numele comisariat, altului uh, comisariat ONU pentru drepturile omului și să vorbesc despre minorii neînsoțiți, conform terminologiei uh, UE și cu alte cuvinte, copiii neînsoțiți, conform terminologiei ONU. Aș dori să vă spun de ce și noi, întocmai ca și colegii de la UNICEF, folosim cuvântul copii și nu minori, pentru că documentul pe care ne bazăm este Convenția cu privire la drepturile copilului, care consideră tot toate persoanele cu vârste sub 18 ani ca fiind copii și care ca atare trebuie să fie protejați având în vedere vulnerabilitatea lor. Acestea trebuie să fie priviți drept copii, indiferent de statutul părinților lor și în orice decizie juridică sau administrativă trebuie să aibă în vedere interesul uh, superior al copilului aceasta trebuie să fie evaluată corespunzător și să-i se acorde importanța care îi revine. După cum au spus colegii, colegul meu, o parte din discuțiile la nivel guvernamental tind să treacă cu vederea rolul ramului judiciare care poate să furnizeze îndrumare importantă și bune practici ramuri executive, poate corecta acțiunile statului care periclitează drepturile copiilor migranți. Acest lucru se poate face dacă se ține cont de cel mai bun interes al copiilor iar acest lucru ne-a făcut să organizăm respectivul coloc judiciar de care s-a vorbit deja. Am încercat să reunim um, experiența celor mai luminate minți judiciare din acest domeniu, din Europa, pornind din Portugalia până în Ungaria, inclusiv Curtea de la Strasburg. Am încercat să venim nu doar cu recomandări de natură generală, ci să privim mai îndeaproape patru zone uh, unde practica judiciară este foarte diferită și unor problematică în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor din partea statelor în, uh, în ceea ce privește Convenția cu privire la drepturile copilului. Cele patru zone au fost evaluarea vârstei, soluții durabile precum uh, decizii privind returnarea, accesul la servicii sociale de bază, și beneficierea de alte drepturi economice și culturale și, în al patrulea rând, garanții procedurale. E surprinzător că, în ciuda diferențelor semnificative între diferitele sisteme juridice și practicile din statele care au la parte la, această, la acest colocviu, a existat uh, un uh, grad semnificativ de unanimitate referitor la cum ar trebui să fie aplicat drepturile copiilor în aceste situații. Judecătorii au uh, găsit îndrumări în uh, practici, uh, în bune practici deja existente în sistemele judiciare ale, or, ale câtorva state membre. Aceste bune practici însă există, există până acum într-un mod destul de puțin lipsit de coerență. Coerență care lipsește atât între statele membre cât și în interiorul statelor membre. Aș dori să arunc o privire rapidă asupra punctelor despre care vorbeam, evaluarea vârstei. S-a analizat tradiții, s-au analizat tradițiile divergente, fie valoarea medicală, fie valoarea psihologică. Aceasta este una dintre ele, de multe ori e privită ca fiind cea dominantă și de multe ori tinde să aibă o conotație negativă. Acest lucru depinde foarte mult de tradiția de jurisprudență a respectivului stat. Colocviul a ajuns la concluzie că toate metodele de valoare a vârstei au ample marge de eroare și că niciuna în sine nu este eficace. Atunci când um, expertiza nu coroborează, nu confirmă aceste rezultate, atunci ar trebui să uh, se ține cont de cel mai bun interes al copilului și, de asemenea, ar putea să existe posibilitatea de recurs pentru a evalua vârsta copilului în lumina tuturor dovezilor disponibile. În ceea ce privește soluțiile durabile, bunele practici judiciare relevante la situația copilor nesoțiți, includeau decizii administrative de a returna copilul în țara de origine fără tutore, uh, în situația în care respectivul copil nu are membri ai familiei care să îl ajute sau nu există niciun aranjament în acest sens. Tribunalele au decis că deciziile administrative de returnare trebuie să fie clar întemeiate și trebuie să dovedească că s-a ținut cont de cel mai bun interes al copilului. În aceste situații de bune practici, s-a propus returnarea copilului că în țara acestea de origine, și s-a propus că bunăstarea copilului era asigurată doar dacă statul lua măsuri pentru a veghea la interesele copilului și pentru a nu returna copilul într-o țară aflată în război. De asemenea, trebuie să se solicite ca autoritățile responsabile cu oferirea de sprijin juridic copilului trebuiau să obțină un permis de ședere pentru orice copil care s-a apropiat de vârsta major- majoratului, care, um, având în vedere respectiva situație, se apropia de a intra într-un statut de imigrant ilegal. Știm că în aceste situații copiii um, trec de la statutul de um, copil neprotejat la statutul de imigrant ilegal. De asemenea, s-a ajuns la concluzia că un copil migrant într-o reședință pentru copiii neînsoțiți, pentru copiii neînsoțiți trebuie să beneficieze de suficient timp liber în conformitate cu articolul 1 al Convenției, și că atunci când copiii însoțiți ajung la vârsta de 13 ani au același drept de a părăsi aceste servicii de îngrijire de, precum orice alt copil din respectiva țară gazdă. În cele din urmă, în ceea ce privește garanțiile procedurale, judecătorii au identificat bune practici, printre care se număra decizii ale tribunalor că copilul trebuia, trebuie să primească un tutor că acestea trebuie să îi se ofere o posibilitate de a-și prezenta propria versiune a evenimentelor unui factor de decizie și că un copil trebuie să fie audiat în tribunal pentru că este în interesul său și care are dreptul de a face recurs dacă se propune returnarea copilului în uh, țarea de origine în cadrul unui program de returnare. În ansamblu, cred că rezultatul acestui colocviu a fost o sursă de inspirație nu doar pentru judecători în sine, ci pentru toate autoritățile care abordează această problemă a migrației și care mult prea adesea nu țin cont uh, corespunzător de cel mai bun interes al copiilor în deciziile pe care le iau. Raportul din propria inițiativă în cadrul Comisiei Libere prezintă un pas important înainte și um, ne vom bucura dacă o parte din uh, rezultatele noastre se vor regăsi în raportul dumneavoastră. Studiul este disponibil uh, în engleză, va fi disponibil și în franceză. Există câteva exemplare la dispoziția dumneavoastră aici în sală. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Deschidem dezbaterea. Există uh, până acum opt nume pe lista mea. Urmează doamna Corațavil. Mulțumesc, Sofie. Înainte de toate am uh, să vă spun că voi fi extrem de succintă, deoarece uh, raportoarea Natalie și colegii noștri de la UNICEF și ONU și, bineînțeles, reprezentanta Comisiei au prezentat deja provocările, problemele și complexitățile acestui punct. Aș dori să vă spun că mă bucur extrem de mult să fiu raportor din umbră pentru PPE, deoarece 75 de mii, acest număr reprezintă copii care vin neînsoțiți, fără părinți, care vin din țări um, devastate de războaie sau care vin pur și simplu să caute o viață mai bună. E o provocare așadar nu de natură legală, ci psihologică, umană. Aveam o bună, un bun punct de plecare deja um, în ceea ce privește deciziile deja aprobate de Parlament în ceea ce privește pachetul privind azilul. Programul de relocare pe care l-am adoptat anul trecut face parte din uh, aceste inițiative, iar problema reprezentării legale, reprezentatului specific, reprezentatului specific și directiva privind abuzurile împotriva copiilor reprezintă toate un bun punct de plecare. Aș dori de asemenea să vă spun că salut faptul că raportarea o abordare orientată înspre acțiune bineînțeles, trebuie să avem o abordare orientată înspre rezultate. Trebuie să îmbunătățim um, colectarea datelor la ora actuală. Avem date doar în ceea ce privește solicitanții de azil și de motivul pentru care nu există date referitor la copii care vin în Europa pentru a putea lua măsuri. Trebuie să știm mai multe despre cine vine aici, de ce vin uh, care sunt motivele și, bineînțeles, uh, dacă nu sunt uh, solicitanți de azil. În uh, Suedia, doar în 2011 am avut aproape 2600 de copii care au venit în țară, cel mai mare număr din Europa. Iată de ce mi-a făcut extremă plăcere această propunere. Sper că va fi aprobată de coordonatori. Pentru că vedeți că și într-o țară unde funcționează sistemul există numeroase provocări și în cele din urmă e o decizie ce ține de autoritățile locale, de familii. Există așadar numeroase probleme de natură practică pe care trebuie să le abordăm și sper că vom putea cu toții să facem schimb de bune practici și să vedem care sunt măsurile care s-au luat. Uh, mulțumesc, îmi cer scuze că intervin atât de brusc, dar am uitat să vă spun că timpul de intervenție se va limita la două minute pentru fiecare vorbitor, pentru că altfel ne vom lungi mult prea mult. Da, știu. Și chiar dacă avem raportori din umbră, avem invitați, uh, da, realitatea e că există doar 60 de minute într-o oră și dacă depășim acest timp, nimeni nu va fi mulțumit. Doamna Sipo, vă mulțumesc, doamna președinte. Astăzi am auzit în repetate rânduri că trebuie să punem copiii în centru și că interesul copilului trebuie privit înainte de toate, înainte de orice altă măsură. Dacă analizez situația din statele noastre membre, îmi dau seama că nu am ajuns nici de departe la atingerea acestui obiectiv și anume că minorii neînsoțiți sunt priviți ca o problemă, ca o provocare, ca um, o, un, un punct care generează costuri. Iată de ce cred că e important să știm dacă trebuie să păstrăm acest copii sau să-i dacă putem să îi trimitem înapoi. Rămâne încă mult de făcut. S-a vorbit în repetate rânduri de pachetul uh, privind azilul, dar, repet, dacă bunăstarea copilului e primul lucru la care, care ne vine minte, atunci compromisul uh, trebuie să ia altă formă decât cea actuală. În ceea ce privește și următorii pași, după părerea mea, aceștia nu uh, țin în primul rând cont de bunăstarea copilului, ci mai degrabă sunt meniți să împiedice sosirea copiilor și odată ajunși, sunt meniți să îi întoarcă, să-i returneze cât se poate de repede. Ideea e că nu se dorește ca aceștia să vină și cred că uh, în țările de unde vin acești copii se știe foarte bine, se știu foarte bine care sunt pericolele la care se expun. Reîntregirea familiei, da, e și ea un obiectiv lăudabil și uh, am auzit că în țările unde sunt războaie, copiii nu trebuie returnați, dar ne putem închipui și alte situații, catastrofe naturale, foamete, unde reîntregirea familiei poate nu e cea mai um, bună circumstanță pentru a returna un copil. Aș uh, avea următoarea întrebare com- pentru Comisie și statele membre. Ce înseamnă prevenție în fața migrației nesigure dacă situația în țările de origine este una care nu permite nicio posibilitate copiilor și care sunt într-adevăr soluțiile durabile în UE, dar și în țările de origine să creăm condiții bune pentru copii și să facem ca în cele din urmă să nu mai fie necesară migrație din uh, aceste motive. Aș dori mai degrabă să aflu răspunsul la aceste întrebări. Mulțumesc, am să rog toată lumea să se încadreze în timpul alocat, pentru că altfel ne vom lungi mult prea mult. Doamnă Flotră. Mulțumesc. Doamnă președinte, trebuie să vă spun că e cam frustrant, deoarece o primă dezbatere pe un subiect atât de important. Suntem puțini eurodeputați, însă e cam păcat să văd că și, rode- și raportorii din umbră sunt limitați. Mai am doar un minut și 45 văd. Eu cred că e o dezbatere care vine care are loc um, în cadrul cel mai potrivit. Doamna Grispec a pus punctul pe ei. Dumnea ei a pus problema creării unui uh, instrument legislativ um, util, uh, inovant, care să ne permită să facem față incoerențelor și uh, vidului existent, despre care am auzit uh, și din partea UNICEF și a Biroului ONU pentru Drepturile Omului. Aș vrea să vă semnalez că în ceea ce privește cifrele, politica noastră, politicile noastre și instrumentele noastre legislative de protecție a copilului uh, reprezintă totuși uh, un filet un fileu, mă scuzați, cu ochiuri cam mari, deoarece pe acolo trec multe. Comisia Europeană vorbește despre 16.631 de minori izolați solicitanți de azil, în Europa cu 27 de state membre, iar asociațiile semnalizează că în Franța vorbim doar de 8.000 de minori uh, izolați. Deci uitați-vă cât de mari sunt aceste cifre. Deci eu cred că ar trebui făcute niște eforturi importante în acest sens. În al doilea rând, uh, examinarea politicilor noastre legislative. În pachetul azil, în ceea ce privește procedura, e clar că nu am reușit împreună cu Consiliul să evităm ca, minerii, ca minorii izolați să fie scutiți de toate procedurile pentru ca interesul lor să nu fie neglijat. Și în ultimul rând, eu cred că abordarea comisiei e oarecum restrângătoare. Ei se gândesc doar la prevenire, primire și soluție durabilă. Soluția durabilă pentru ei e doar returnarea minorilor. Nu mi se pare corect și a fost, aș vrea să știu ce crede și reprezentantul ONU în această privință. În orice caz, eu sunt la dispoziția doamnei raportor și uh, mă voi strădui din răsputeri pentru ca Parlamentul să adopte cel mai bun text posibil pentru protecția minorilor. But if anybody has any... Mulțumesc, doamna Flotră. Dacă cineva are vreo propunere referitor la cum putem uh, să facem dintr-o oră 120 de minute, aș, aș fi fericit. Urmează domnului Bronz. Da, mulțumesc. Uh, articolul 3 afirmă că ar trebui să se țină cont în primul rând de cel mai bun interes al copilului, ca și cum aceste cuvinte ar fi cioplite în piatră. Dar uh, cuvintele scrise de muritori pot să fie modificate tot de muritori. Și putem observa că minorii nesoțiți reușesc să ajungă în Europa. Bănuiesc că mulți sunt victime ale traficului de ființe umane, dar cred că mulți uh, sunt și victime ale unor oameni cu bune intenții, dar uh, destul de prost informați. Într-adevăr, copiii vor fi mai bine educați, mai bine hrăniți și vor avea un viitor mai bun în Europa. Dar dacă privăm acești copii de rădăcinile lor, uh, mă întreb dacă într-adevăr uh, le va merge mai bine. Uh, am putea spune că dacă acești copii, dacă acestora le va merge mai bine în Europa, dacă renunță la rădăcinile lor, atunci trebuie să acceptăm ideea că uh, minorii neînsoțiți sau chiar și cei însoțiți vor rămâne în, uh, lumea a treia. Când îi putem reuni pe toți și să aducem în Europa? Putem accepta ca anumiți copii să rămână în lumea a treia? ne-am îngrijorat cu toții referitor la observațiile pe care le facem grănicelilor care ar putea să fie luate ad literam, dar am putea să ne îngrijorăm și referitor la aceste remarci făcute în ceea ce privește problema copiilor. Mulțumesc, urmează doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult. Cred că toți cei prezenți aici și toți avocații care um, se ocupă cu problemele ce țin de interesul copiilor, suntem de acord că întotdeauna acesta ar trebui să ocupe locul întâi, fie că e vorba de um, o problemă de custodie sau o problemă a unui copil neînsoțit. Problema, întrebarea însă, este care este interesul copilului și cine stabilește acest interes. Sunt de acord cu doamna Corața Bild că există întrebări importante și anume dacă ar trebui să returnăm sau nu copilul, dar nu sunt de acord cu dânsa că ar fi întrebări de natură practică. Nu, sunt întrebări fundamentale de principiu și aș dori să întreb invitații noștri referitor la practicile juridice dacă într-adevăr, se pornește de la premiza că întotdeauna este în cel mai bun interes al copiilor din lumea trebuie să rămână în Occident și dacă așa e, atunci de ce? Care este principiul și care este sistemul de valori și justificarea din spatele acestei decizii? Mi s-a spus de asemenea că într-un caz de nerespectarea drepturilor omului, uh, s-a luat o decizie în acest sens de către CEDO pentru că un copil de 3 ani sau 5 ani au fost uh, ținuți în niște condiții neadecvate. Dar care sunt aceste povești? Care sunt poveștile din spatele miilor de cazuri de acest fel? Care este procedura juridică specifică? Cine îi reprezintă? Uh, Cine este intermediarul? Care este sistemul de valori? Care este, cum se stabilește cel mai bun interes al copilului? Atunci când se decide dacă copilul va rămâne sau nu aș aprecia un răspuns la aceste întrebări, deoarece nu regăsesc în documentele noastre respectivele documente amintite. Mulțumesc! Bauer. Mulțumesc, doamna Bauer. Mulțumesc. Două observații, de fapt două întrebări. Sigur că e foarte important să stabilim vârsta și e o întrebare dificilă, așa cum au arătat mai mulți colegi. În multe cazuri, metodele de stabilire a vârstei unui copil sunt uh, înjosnitoare. Sunt metode vechi de 100 de ani în multe cazuri. Iar întrebarea mea ar fi dacă în acest domeniu ne putem aștepta la descoperiri noi sau evoluții. Deci și o altă întrebare se referă la traficul de persoane. Știm că foarte mulți copii ajung astfel pe, pe această cale în Uniunea Europeană. Deci sunt traficați. De asemenea, mai știm că minorii neînsoțiți sunt uh, în mare pericol de a fi exploatați. Știm că există multe victime în Uniunea Europeană, știm că un sfert dintre victime, și e vorba de sute de mii de uh, persoane, sunt copii minori, pe viitor vom avea un uh, document legislativ despre protejarea copiilor din state terțe, însă, din păcate, nu ne ocupăm de copii din Europa care vin dintr-un stat membru în altul. Are Comisia vreo idee cum am putea soluționa această problemă? Mulțumesc, doamna Bauer, doamnei Bauer, doamna McIntyre. Mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că fiecare minor neînsoțit e tratat ca un copil și că important este în primul rând interesul acestui copil. De asemenea, mai cred că <clears throat> dorim să avem aceleași standarde în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc, domnule raportor, pentru informațiile pe care ne-a pus la dispoziție. Ce mă miră? Sunt țări care nu-și respectă obligațiile din tratat. După părerea mea, nu e, nevorbă, nu e nevoie de un plan, ci e nevoie concret de acțiuni. Și aș vrea să știu ce face Comisia pentru a se asigura că statele membre își îndeplinesc obligațiile la care uh, au s-au angajat când au semnat tratatul. Și iar o a doua întrebare, problema traficului. Statele membre au fost încurajate să se formeze, să se pregătească mai bine pentru a ajuta personalul de la frontieră să facă evaluarea corespunzătoare și să recunoască situațiile de trafic. Aș dori să știu dacă Comisia ne poate spune mai multe despre această conștientizare, despre aceste programe de training și cum putem identifica diferența dintre un copil traficat și unul cu un părinte care caută azil. În Regatul Unit ne confruntăm cu sute de copii în fiecare an de copii traficați în fiecare an și jumătate dintre ei, peste jumătate, ajung înapoi împreună cu cei care au grijă de ei. Deci, sunt sunt întorși la cei care i-au traficat. Putem uh, soluționa și această problemă. Mulțumesc și ultimul vorbitor deocamdată. Mulțumesc și eu uh, domnule raportor și antevorbitorilor pentru sublinierea acestor probleme. Problema apare în această frază, cum diferențiem între migranți sau copii. Dacă îi tratăm ca copii, n-ar trebui să vorbim de centre de detenție, de relocare și așa mai departe. Dacă însă îi tratăm ca pe migranți, avem în vedere toate aspectele legate de migrație. Aș mai sublinea cele menționate de antevorbitorii mei, accesul la servicii, accesul la un tutore și la hrană, educație, cazare. Toate acestea nu au fost menționate. <clears throat> Aștept așadar poziția doamnei raportor, să vedem cum putem, ce putem face pentru a avea un bun raport de inițiativă. Mulțumesc! Mulțumim pentru o observație pe scurt. A fost puse întrebări uh, comisiei și vorbitorilor de la UNICEF. Și dori să-i rog pe toți să răspundă pe scurt, maximum două minute dacă doriți. Dacă nu, putem trece peste. Începem cu comisia, doamnă Schmidt. vă mulțumesc. Într-adevăr, foarte multe întrebări ne arată că problemele legate de minorii nesoții sunt greu de soluționat. În primul rând, am avut întrebarea doamnei Sipăr. Ce facem în țările de origine? Să nu uităm că minorii ajung aici din motive diferite. Unii încearcă să fugă de război, să află în situații dificile, deci solicită azilului, azilul, mă scuzați. Aceștia se află într-o situație diferită de cea a minorilor care vin din motive economice sau din motive legate de sărăcie, de lipsa de educație și care vin să găsească o lume mai bună în Europa. trebuie să vedem ce putem face și pentru acei minori care nu neapărat fug de război. Deci să vedem ce putem face din perspectiva cooperării pentru dezvoltare în țările de origine pentru a sprijini copiii de acolo. Situația copiilor care sunt traficați e într-adevăr specială. S-au pus mai multe întrebări în această privință și aș vrea să fac trimitere la recenta directivă care a fost adoptată în legătură cu prevenirea și combaterea traficului de ființe umane. E o directivă care face trimitere explicită la interesul superior al copilului și care prevede o serie de dispoziții ce uh, trebuie să fie transpusă de statele membre în legislația națională și vă asigur, Comisia își va juca rolul de gardian al tratatului, se va asigura că această directivă e pusă în practică. Iar colegii mei care se ocupă de directivă deja au luat legătura cu statele membre pentru a se asigura că transpunerea se va face. În ceea ce privește directivele din domeniul azilului și ceea ce privește cele care sunt în curs de adoptare, deci și aici uh, um, se ține cont de situația minorilor. Deci, vă asigur, comisia își va juca rolul de gardian al tratatului și, dacă e necesar, va declanșa procedura de încălcare a dreptului comunitar. S-a mai pus o întrebare în legătură cu găsirea unei soluții durabile. Eu nu cred că returnarea e o soluție durabilă. Eu cred că trebuie să facem clar distinția între diferiții copii, să știm din ce motive vin. Dacă acești copii solicită azilul, trimiterea înapoi clar nu e o soluție, deci trebuie să fie acordată protecția internațională. De altfel, în planul nostru de acțiune eh, facem referire și la posibilă integrarea acestor copii în Europa și am hotărât ca prin fondul de integrare să sprijinim uh, Uh, acest efort, însă din păcate niciun stat nu a folosit această posibilitate financiară. Pe de altă parte, nu trebuie să uh, eliminăm din start posibilitatea returnării, deoarece orice copil, la urmă urmei, s-ar putea simți mai bine în propria familie. Vom avea încă o dezbatere, deci de aceea vă întrerup. Domnul Cori după care domnul Gerard, fiecare două minute maximum. Domnul Cori. Dacă îmi permiteți, voi vorbi în numele amândurora <clears throat> pe problema returnărilor. S-a pus întrebarea dacă interesul copilului înseamnă că niciun copil nu ar trebui returnat vreodată? Nu. Nu asta am dorit să spunem. Uh, nu asta dorește să spună textul, ci am considerat că în interesul copilului este de obicei să se întoarcă în sânul familiei, în țara de origine, dacă acolo poate trăi în mod corespunzător. Însă, așa cum am spus mai devreme, sunt situații când uh, autoritățile încearcă să întoarcă copii în situații pe care judecătorii le-au uh, anulat apoi, unde, să zicem, nu fuseseră acorduri de returnare sau nu au fost evaluate situațiile în mod corespunzător sau chiar au fost reîntoarși copiii în zone de conflict. Sunt situații pe care trebuie să le analizăm, să le soluționăm. Nu putem spune fie suntem pentru nereturnarea tuturor sau într-o returnare a tuturor. Nu, trebuie să evaluăm toate aceste cazuri, să avem în vedere ce mai, interesul copilului în fiecare caz în parte. Și acesta nu în mod formal, ci substanțial. Mulțumesc. Și domnul Corui, în cele din urmă, nimic de adăugat. Mulțumesc. Vreau să vă spun că s-au făcut niște studii în Germania. E vorba de copii care au fost returnați în Kosovo. Am încercat să înțelegem dacă a fost decizia cea bună. S-a analizat situația copilor înainte de plecarea lor din Germania, să se vadă cât de integrați, de școlarizați și de protejați era. După aceea s-a analizat situația lor din Kosovo, unde acești copii s-au uh, aflat într-o situație groaznică, deoarece nu știau nici limba, nu știau nimic. Uh, deci atunci când vorbim de interesul superior al copilului, trebuie ținut uh, cont de, trebuie să ținem cont de acest fel de situații. Madame Grisbeck, Doamna Grisbeck, raportor două minute. Mă scuzați, doar două minute. Mulțumesc, Sofie. Îi mulțumesc Comisiei atât pentru prezentare, cât și pentru răspunsurile precise pe care le-a dat la întrebările colegilor. Le mulțumesc de asemenea reprezentanților UNICEF și a Organizației ONU pentru Drepturile Omului. Deci eu voi încerca să pun la oaltă toate aceste întrebări, toate aceste propuneri de fond. Aștept cu nerăbdare următoarele luni pentru a lucra la acest dosar complex și uh, foarte sensibil, un dosar important pentru noi toți ca cetățeni europeni salut această idee de a vorbi sistematic de copii și nu de minori. Aici e un simbol clar, știm care e definiția minorului. Îmi place abordarea propusă. Indiferent ce se întâmplă, chiar dacă acel copil e într-o situație legală sau nu, trebuie să-l considerăm, în primul rând, un copil față de care avem niște uh, obligații, niște drepturi, indiferent de motivul pentru care copilul respectiv a ajuns la noi. Această idee de abordare globală e fundamentală atât pentru copiii care sunt traumatizați de motivele pentru care au fugit în primul rând, de război, de traumatisme și, din păcate, astfel de Ah, situații nefericite nu lipsesc. Da, mulți copii cred în existența acestui Eldorado. Să nu uităm și riscurile care intervin atunci când acești copii devin ah, practic victimele traficului de ființe umane. Avem exemplul Suediei. Mi-a plăcut mult ce a spus Ana Maria. Suedia tratează bine copiii, însă are foarte multe dificultăți, își pune foarte multe probleme și de asemenea mă bucur că mulți colegi au reamintit faptul că ne confruntăm cu o situație urgentă. Da, există bune practici, legea de date se poate face mai bine, s-a lansat și un proiect pilot, toate acestea sunt bune, însă noi va trebui să găsim o soluție și așa cum au spus colegii, va trebui să obligăm statele membre să-și respecte angajamentele și obligațiile. Voi încheia, văd că a venit momentul să închei. Deci va trebui de asemenea să facem uz de jurisprudență pentru elaborarea acestui raport. Raport care sper că ne va aduce coerența pe care ne dorim cu toții. Mulțumesc. That takes us to the last... Și ajungem la ultima dezbatere de astăzi. Avem mai puțin de o oră pentru dezbatere referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, un subiect important și rog colegii să continue discuțiile în afara sălii. Avem doi raportori Va vorbi Comisia, reprezentanța președinției cipriote și serviciul juridic. Și apoi vom avea o dezbatere. Deci insist, vă rog să vă disciplinați. Dacă nu vă veți, uh, dacă nu veți respecta timpul, voi fi și mai dură și anunț încă de pe acum că veți putea vorbi doar două minute maxim. Nu 2 minute și 15 secunde, 2 minute maxim. <clears throat> și rog raportorii și comisia și președinția și serviciul juridic să fie de asemenea foarte conciși. Și voi începe cu cei doi raportori, domnul Albrecht în primul rând. Mulțumesc. Eu cred că am mai mult de două minute, nu-i așa? Da. Vă rog ca cei care au discuții de purtat să iasă din sală. Mulțumesc! Revenind așadar la viitorul schimb, la pachetul uh, viitoarea discuție pe acest text, regulament și la directivă, lucrăm împreună cu raportorii în umbră pe ambele dosare. și cei doi raportori din umbră sunt de acord cu abordarea noastră și anume să avem o pro- un regim de protecție a datelor coerent și așa cum știe de fapt toată lumea, acest lucru reprezintă o provocare, drept pentru care încercăm să facem tot ce putem <clears throat> pentru a atinge aceste obiective. Și aceasta într-un calendar care să respecte obiectivul nostru și anume de a încheia această reformă în mandatul nostru. Acum, în ceea ce privește regulamentul, ați primit cele două documente de lucru, documentul 2 și 3. Aș dori să subliniez punctele principale din aceste documente, care arată care e poziția în acest moment Veți vedea cum uh, dorim să progresăm cu dosarul și care sunt perspectivele. și aș prezenta și raportul meu înainte ca de Crăciun, dacă toată lumea e de acord, astfel încât să aveți și timp să-l studiați după Crăciun până anul viitor cu toate amendamentele. Cam așa arată calendarul nostru prevăzut. Pe fond acum. Unul din cele mai importante puncte l-am menționat în repetate rânduri, dorim o abordare comprensivă, dorim să îmbunătățim drepturile individuale, să sporim dimensiunea pieței interne și să ne asigurăm o aplicare corespunzătoare a regulilor de protecție a datelor și să îmbunătățim dimensiunea globală. Acestea fiind așadar spuse, unul din elementele cheie unde dorim ca lucrurile să evolueze sunt principiile cheie Am dorit ca și regulamentul să aibă același domeniu de aplicare ca și directiva, sunt probleme, desigur, legate de date, de subiecti, dar cred că trebuie să continuăm să aliniem aceste principii cu cele pe care le-am avut înainte, <clears throat> să clarificăm ce înseamnă utilizarea anonimă a datelor, lucru care nu intră sub incidența acestei scheme de protecție, de asemenea, să arătăm încurajarea pentru utilizarea de pseudonime. Și să dăm posibilitatea că <coughs> nu orice um, analiză care trebuie făcută pe date să trebuiască anonimizată sau să folosească toate informațiile, ci să poată fi folosit un pseudonim. Apoi, o altă idee. Ce facem cu temeiul juridic? E clar că ideea este să existe consimțământul ca punct principal de plecare, acest lucru să apară în regulament, să noi dorim ca subiectul să poată să prevadă aceste lucruri, să fie implicat, însă ca să-și dea consimțământul trebuie să aibă destule informații și acestea nu pot fi doar texte uh, lungi, ci trebuie să fie și ușor de înțeles și să fie standarde tehnice cu uh, simboluri sau cu lucruri care simplifică acest concept. Ceea ce privește alte baze juridice, s-ar mai pune problema interesului legitim care nu poate fi reglementat într-un act delegat. Vom discuta acest lucru și mâine, întâlnirea tehnică împreună cu Comisia. Actele delegate trebuie testate, trebuie testată necesitatea acestora și pentru noi e clar că trebuie să primim răspunsuri încă de pe acum și nu să așteptăm uh, un viitor incert de acte delegate. Un alt punct, <clears throat> deși știu că nu avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să atrag atenția asupra problemelor de uh, sferă privată prin design, prin certificare. Și aici trebuie să existe posibilitățile de clarificare prin autoritățile de protecție a datelor și poate și prin uh, competiție pentru o mai bună certificare în Europa. Eu cred că că trebuie să existe posibilitatea ca statele membre să poată veni cu soluții proprii, mai ales în uh, procesele de certificare. Există un potențial major aici și trebuie să mergem pe această direcție. Nu voi putea menționa tot ce am uh, în document, nu avem mult timp, dar vă rog să citiți documentul de lucru, documentele de lucru, să ne spuneți ce credeți despre ele la timp, în timp util, pentru că noi acum lucrăm pe punctele cheie ale acestor rapoarte și trebuie să definim calea pe care vom merge împreună în cât mai scurt timp, astfel încât să nu ne regăsim aici în uh, martie, aprilie și să începem discuțiile de la zero. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Vă mă urâți acum, dar mă veți iubi când veți putea pleca de aici la șase jumate și nu la opt. Aveți cuvântul. Mulțumesc, Sofia, foarte pe scurt. <clears throat> Rămânem pe această abordare a pachetului, e un lucru bine cunoscut de către toată lumea. Cât privește metoda de lucru și calendarul, aș cita ce ne-a rugat IDPS, să ne asigurăm că ambele instrumente, regulamentul și directiva, să conțină aceleași dispoziții principale și să intre în vigoare la aceeași dată și aceasta, acesta este obiectivul nostru și vom insista pe el. Încă o dată, aspectul politic. Statele membre au rezerve și președinția actuală nu prea promovează acest dosar așa cum ne-am fi dorit. Și aici aș dori să informez colegii din această comisie că punem o întrebare parlamentară Comisiei și Consiliului pe acest punct Sperăm că se va regăsi pe agenda următoarei uh, plenare de la Strasburg pentru a transmite mesajul nostru politic, pentru a exercita și o presiune politică și cred că e evident pentru noi toți că după ce vom primi răspunsul în plen, va trebui să discutăm ce e de făcut în viitorul apropiat cu privire la această directivă și ce să facă Parlamentul. Nu vreau să intru acum în uh, alte detalii. Acum, în ceea ce privește fondul, avem documentul de lucru pe care l-am distribuit înaintea întâlnirii interparlamentare cu colegii din statele membre. A fost într-adevăr un exercițiu foarte util. m-aș concentra doar pe câteva puncte care sunt și ele menționate în documentul de lucru și care trebuie discutate. Trebuie și clarificate unele. În primul rând, și începe prin faptul că autoritățile europene, agențiile, nu intră sub incidența acestei directive, deși sunt tot mai importante în ceea ce privește schimbul de date. Acest lucru, cu privire la aceste agenții europene, mai trebuie discutat. <clears throat> Al doilea rând, aspectul temporal. Comisia propune ca aceste acte să fie revizuite în domeniul cooperării judiciare la trei ani după intrarea în vigoare. Eu cred că, din punct de vedere practic, înseamnă ceva mai mult de trei ani deci un nivel egal de standarde în Uniunea Europeană nu va exista pentru următorii șase ani. E o perioadă neacceptabilă, de neacceptat pentru noi. <clears throat> un alt subiect apoi. Există o serie de excepții la principiile pe care le avem. Protecția datelor reprezintă un caracter fundamental noi spunem că fiecare excepție la acest principiu trebuie justificată, limitările trebuie să fie excepții la regula generală și să nu devină regulă. Apoi, ca și la regulament, avem și aici problema unor definiții care trebuie clarificate. Se vorbește de elemente de păstrare a datelor, transparență, actualizarea datelor, ce înseamnă adecvat, relevant și așa mai departe. Sunt aspecte mai degrabă tehnice, dar care și ele <coughs> trebuie discutate. Lipsește și mecanismul de evaluare. Nu știm care este necesitatea reală, care e proporționalitatea. Nu avem o definiție a creierii de profiluri și această definiție e foarte necesară. În ceea ce privește regimul propus de transferare a acestor date către state terțe, e un regim slab care nu dă toate clauzele necesare, nu asigură toate drepturile, nu se știe ale cui date vor fi transferate și nu în ultimul rând, puterea IDPS de a monitoriza respectarea acestor reguli, nu, deci aceste competențe ale IDPS nu sunt definite în mod corespunzător. Acestea ar fi principalele subiecte pe care am dorit să le discutăm în întâlnirile următoare și v-aș mai spune că vom propune amendamente pentru a spori nivelul de protecție la un nivel corespunzător. Mulțumim. Urmează comisia, doamna Lebai. Thank you very much, Chair, and very briefly as a... Mulțumesc foarte mult, uh, succint. Aș dori să vă spun înainte de toate că salutăm documentele de lucru care au fost prezentate de către raportor. Cred că am lucrat foarte bine, foarte îndeaproape cu Parlamentul și vom continua cu siguranță pe aceeași cale. În ceea ce privește calendarul, sprijinim propunerile făcute de Parlament în ceea ce privește calendarul. După cum știți, suntem în favoarea unei abordări comune, generale, la sfârșitul președinției irlandeze. De asemenea, ne dăm seama că e un obiectiv foarte ambițios, dar că vom face eforturi să mergem în această direcție. În ceea ce privește fondul, aș dori să abordez câteva puncte ridicate, în primul rând, de Ian Albrecht, Aș dori să vă spun că în ceea ce privește principiile cheie și clarificarea definițiilor, am uh, stabilit să colaborăm și să încercăm să găsim o soluție pentru a lămuri aceste puncte. În ceea ce privește consolidarea drepturilor individului, simplificarea, uh, combinarea, fuzionarea unor prevederi, suntem uh, dispuși să analizăm aceste posibilități în ceea ce privește sarcina administrativă. Acest lucru a fost un subiect mult discutat atât aici în Parlament cât și la Consiliu și am afirmat foarte clar că suntem dispuși să ascultăm acele soluții care vor fi înaintate pentru a ușura, dacă se poate, și mai mult uh, povara administrativă care, cu care se confruntă IMM-urile. Acest lucru nu înseamnă că uh, factorii de control pot să facă totul. E foarte important ca pentru întreprinderile mai mari să existe o serie de obligații care trebuie respectate. În ceea ce privește actele de până la aplicare și actele delegate, salutăm criteriile înaintate de raportor. Am uh, subliniat că Vom uh, lua în considerare cu mare plăcere această propunere pentru acte delegate. Vom analiza propunerile una câte una pe baza criteriilor. Ținem cont, uh, în primul rând, de importanța de a menține un anumit grad de flexibilitate în regulament. În ceea ce privește directiva, sprijinim uh, abordarea raportorului, abordarea sub formă de pachete. Bineînțeles, am uh, fost în favoarea acestei abordări încă de la început. De asemenea, ne-am manifestat disponibilitatea de a analiza definițiile. Prin urmare, în ansamblu, ne bucură colaborarea cu raportorii pentru a îmbunătăți documentele și pentru a veni cu soluții la problemele care au fost uh, aduse în discuție, ținând cont de dorința de a consolida drepturile indivizilor și uh, de dorința raportorului de a se asigura că dimensiunea pieței interne a protecției datelor este întărită. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Am să dau acum cuvântul președinției cipriote, reprezentată de domnul Andreu. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru uh, că mi-ați oferit posibilitatea de a informa Comisia Liberă referitor la situația actuală a pachetului privind uh, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație acestora. Aș dori să vă informez referitor la activitatea președinției cipriote de la ultima noastră prezență în cadrul Comisiei Libe. Aș dori să vă informez uh, referitor la Consiliul JAI din, uh, uh, de la sfârșitul lunii noiembrie. S-a organizat uh, la începutul lunii octombrie o întâlnire cu prietenii președinției. Am discutat atunci subiectele transversale puse pe ordinea de zi în cadrul Consiliului JAI informal organizat la Nicosia în luna iulie. Am uh, continuat uh, și în cadrul întâlnirii de pe 22-23 octombrie Aș dori să vă spun că la această a doua întâlnire am parcurs proiectul articol cu articol, am ajuns la articolul 39. Aș dori de asemenea să subliniez că discuțiile referitoare la actele delegate și de punere în aplicare au scos în evidență că exista o părere convergentă în uh, cadrul uh, delegațiilor, îndeosebi în ceea ce privea un număr considerabil de acte delegate. Acestea erau considerate în mare parte la fiind nejustificate și exagerate în ceea ce privește fondul articolelor. În uh, ceea ce privește câteva din articolele delegate, statele membre au considerat, într-adevăr, că erau necesare, însă pentru marea parte a acestora, statele membre um, s-au dovedit îngrijorate vis-a-vis -vis de folosirea acestora și respectarea prevederilor uh, tratatului. În același timp, în ceea ce privește pachetul privind datele cu caracter personal, am uh, pus acest subiect pe ordinea de zi la întâlnirea din Luxemburg din 26 octombrie am informat Consiliul referitor la situația actuală privind acest pachet. Un element important pe care am dorit să-l scoatem în evidență este că, atât din punct de vedere tehnic și din punct de vedere politic, vis-a-vis -vis de întâlnirea Consiliului din Luxemburg, Comisia a afirmat că era dispusă să diminueze numărul de acte delegate și să păstreze doar cele absolut necesare. Era vorba de o diminuare cu până la 40%. Cu toate acestea, am afirmat deja că acest lucru s-ar uh, realiza doar în cadrul unui dialog constructiv, un fel de soluție de compromis. De asemenea, aș dori să subliniez că, în cadrul întâlnirii din Luxemburg, în, pe durata prezentării subiectului, anumite delegații și-au exprimat îngrijorarea vis-a-vis -vis de propunerea de regulament și de faptul că s-ar putea să fie mai degrabă o directivă decât un regulament. Uh, de asemenea, președinția cipriotă, pe baza discuțiilor referitoare la um, chestiunea transversală a actelor delegate, a elaborat un document care a fost distribuit statelor membre și care va fi discutat săptămâna viitoare, pe 13 noiembrie, la cea de-a doua întâlnire a președinților, a prietenilor președinției, îmi cer scuze. Obiectivul nostru este să conchidem aceste discuții și uh, să prezentăm rezultatul acestora la Coreper și la JAI pe 6 și 7 decembrie. Elaborăm acum un al doilea document pe baza răspunsurilor la cel de-al doilea punct transversal. Am primit câteva răspunsuri din partea statelor membre și acest uh, punct va fi discutat de asemenea la întâlnirea DIREX de pe 14-15 noiembrie privind uh, protejarea datelor. Aș dori să vă atrag atenția asupra celui de-al doilea document și asupra sarcinii administrative. Acesta va fi, va fi prezentat de asemenea la Coreper și la Consiliul Jai din decembrie. În concluzie, doamna președinte, președinția cipriotă va lucra într-un mod constructiv, așa cum am făcut de la începutul președinției noastre asupra acestui dosar și dorim să facem acest lucru împreună cu statele membre, cu Comisia și cu Parlamentul European, pentru ca următoarea președinție să poată continua. Mulțumim foarte mult! Am să dau în cele din urmă cuvântul domnului Căiula de la Serviciul Juridic și poate acei colegi care doresc să mai ia cuvântul pot să-și manifeste intenția. Domnule Caiola, vă mulțumesc, domnule, vă mulțumesc, doamna președinte. Am să încerc să fiu cât se poate de concis și să abordez întrebările referitoare la propunerea de regulament uh, privind prelucrarea datelor cu caracter personal în două părți. În primul rând, relația între proiectul de regulament și legislația națională și, în al doilea rând, problema actelor delegate în ceea ce privește, în primul rând, relația între proiectul de regulament și legislația națională, această relație trebuie să fie analizată în lumina temeiului juridic și obiectivele regulamentului propus. De asemenea, trebuie să ținem cont și de instrumentul juridic ales. Propunerea de regulament se bazează pe articolul 16 aliniatul 3 din TFUE. Acesta are un dublu obiectiv. În primul rând, se vizează protejarea drepturilor fundamentale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe de altă parte, se urmărește eliminarea restricțiilor în ceea ce privește libera, libera circulație a datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană. În plus, având în vedere că s-a recurs la regulament ca instrument juridic și în cazul adoptării acestui regulament, marja de manevră pentru legislațiile naționale în acest domeniu se va diminua considerabil față de situația actuală. Pe de altă parte, există de asemenea posibilitatea de a furniza mai multă marjă de manevră statelor uh, membre, chiar uh, prin intermediul unor măsuri naționale de punere în aplicare sau derogări. Cu toate acestea, acest uh, fel de norme ar trebui să fie limitate și nu ar trebui să se opună obiectivului actului legislativ în sine. În situația de față, măsurile naționale nu ar trebui să împiedice libera circulație a datelor caracter personal în Uniunea Europeană. În ceea ce privește interpretarea expresiei în cadrul acestei regulament și în cadrul normelor folosite în proiectul de regulament, această formulare în general împiedică statele membre să adopte reguli care uh, vor putea fi derogate de la regulament. De asemenea, aș, do- aș dori să lămuresc acest aspect din perspectiva drepturilor fundamentale. Această formulare are un caracter neutru. Uh, obiectivul său este de a asigura respectarea și armonizarea legislației naționale cu regulamentul. În ceea ce privește dispozițiile specifice din capitolul 9 a regulamentului uh, propus, deosebi uh, situația de procesare, un astfel de amendament într-adevăr poate să fie adus. Totuși, acest tip de dispoziții ar trebui uh, limitate la sectoarele unde aceste norme naționale specifice sunt considerate ca fiind corespunzătoare. În plus, acest tip de reguli ar trebui să fie coerente cu obiectivul actului legislativ, cu alte cuvinte, nu ar trebui să genereze obstacole suplimentare în calea liberei circulației a datelor caracter personal un posibil amendament ar putea să introducă o dispoziție care să permită statelor membre să adopte reguli mai stricte la nivel național privind protejarea datelor caracter personal prin derogări de la proiectul de regulament. Acest amendament, așa cum a fost formulat în întrebare, furnizează statelor membre o, gen, o derogare destul de amplă care ar contrazice obiectivul propunerii și care ar putea genera mai multă incertitudine juridică. Uneori eh, e necesar să lăsăm eh, mai multă marjă de manevră statelor membre. Totuși, aceste norme naționale nu ar trebui să restricționeze libera circulație datelor cu caracter personal în UE. În plus, eh, o parte din amendamentele analizate de serviciul juridic, dacă ar fi adoptate, ar putea să afecteze punerea în aplicare a acestui act la nivelul UE. În acest sens, ar trebui poate să se reanalizeze alegerea instrumentului juridic. Așadar, regulamentul nu ar mai fi un instrument corespunzător și poate ar putea să fie înlocuit printr-o directivă. Ajung acum, trec acum la cea de-a doua parte și anume problema actelor delegate. Având în vedere că s-au propus un număr considerabil de acte delegate de către comisie, serviciul juridic a fost rugat să analizeze dacă vreunul din aceste acte delegate ar aduce atingere elementelor esențiale ale regulamentului propus. În primul rând, conform tratatelor și conform eh, jurisprudenței CEZ, doar acele elemente uh, neesențiale ale unui act legislativ pot fi delegate comisiei elementele esențiale trebuie întotdeauna să rămână în cadrul actului legislativ în sine, să fie adoptat de legislator și să nu fie delegate. Prin urmare, este foarte important să facem o deosebire între acele elemente esențiale și neesențiale. Cu toate că CEJ nu a interpretat încă elementele esențiale uh, vis-a-vis -vis de actele delegate, putem trage învățăminte din jurisprudența legată de măsurile de punere în aplicare înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. În cazul acestei jurisprudențe, Curtea a definit elementele esențiale ca fiind acele norme menite să furnizeze o formă concretă orientărilor de politică ale UE în așa numitul uh, cod privind frontierele Schengen, Parlamentul uh, împotriva Consiliului, CEJ a venit cu lămuriri suplimentare, stabilind că elementele esențiale sunt prevederi care, pentru a fi adoptate, au nevoie de decizii politice ce țin de responsabilitatea UE. Având în vedere toate acestea, putem afirma că acele prevederi care presupun o dezvoltare considerabilă a politicii UE sau care ar putea să afecteze drepturile fundamentale au nevoie de decizii care pot fi luate doar de instituțiile UE. Președinta intervine rugând vorbitorul să conchidă, dar am să închei spunând că pentru un anumit număr pe un anumit număr de propuneri din proiectul de, regula- de regulament ține de responsabilitatea legislatorului să identifice să, care dintre elemente pot fi considerate ca fiind elemente nesențiale și pot fi pot face astfel obiectul unor acte delegate. Pot să vă rog încă o dată să conchideți, spune doamna președintă. Da, Tocmai ce vreau să spun. Un ultim cuvânt refer la, referitor la înțelegerile comune, pentru că s-a vorbit despre intervalul de două luni. Bineînțeles, el la latina legislatorului să decidă și că înțelegerile actuale nu reprezintă dispoziții cu caracter obligatoriu. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, patru persoane au cerut să ia cuvântul. Domnul Fos. Recht herzlichen Dank. Zunächst. Mulțumesc. În primul rând, <clears throat> aș dori să spun că sunt foarte mulțumit de cooperarea noastră. Se pare foarte frumos cum uh, se întâmplă toate în momentul de față, chiar dacă un punct sau altul ar fi putut fi rezolvat mai repede, dar cred că e bine că uh, putem lucra în liniște. Aș dori să transmit aprecieri comisiei în ceea ce privește declarația de presă din octombrie. E bine că dați dovadă de flexibilitate și deschidere. Probabil că vor mai urma multe puncte, dar sper că veți fi flexibil și acolo. Așadar, în ceea ce privește regulamentul, punctele, avem suficiente lucruri care trebuie clarificate. <clears throat> Sunt multe aspecte, transfer de date, dreptul de a fi uitat și așa mai departe. Poate nici nu trebuiau menționate chiar așa în detaliu, însă e un bun punct de plecare. Apoi, în ceea ce privește cererea în Consiliu cu privire la directivă, e bine că avem această inițiativă. Ne-am dorit mai multă uh, activitate din partea Consiliului și sper că Consiliul va începe să gândească nu doar în probleme, ci și în soluții. În acest sens, cred că ar fi frumos dacă am reușit să ne punem de acord. Parlamentul, iată, e deschis, Comisia e deschisă și așteptăm Consiliul. Dacă și Consiliul ar putea accelera, ar fi minunat. Mulțumesc. <clears throat> Mulțumesc, doamna Ernst. Ja. Ja, vielen Dank erst einmal. Mulțumesc. Mulțumesc raportorilor. și au făcut treaba foarte bine. Documentele de lucru atestă acest lucru. Ei eh, se referă la multe discuții care au avut loc, însă Consiliul trebuie criticat în continuare sigur, ne dorim aceeași procedură la ambele documente. <clears throat> Trebuie să insistăm să lucrăm mai repede. Trebuie să nu pierdem din vedere contextul pe care îl avem la dispoziție. Și tot Consiliului aș mai spune următoarele. Alte întrebări legate de protecția datelor nu pot fi clarificate dacă nu avem claritate în ceea ce privește aceste două pachete. Putem vorbi despre registrul datelor cu caracter personal, registrul datelor pasagerilor, dar atâta timp cât nu reglementăm ce facem cu protecția datelor în diferitele domenii, nu putem decide nimic. Nu ne putem pune de acord pe alte aspecte cât timp nu le-am rezolvat pe acestea. Problemele noastre <clears throat> sunt cunoscute, problema domeniului de aplicare, care are de-a face cu cele spuse mai devreme, faptul de agențiile europene care sunt excluse, protecția datelor care e formulată așa evaziv. Nu credem că textul merge suficient de departe și la fel și cu standardele insuficiente. Într-un pachet îi spunem într-un fel, în alt pachet îi spunem altfel. Nu cred că progresăm astfel și diferențele se văd clar acolo unde pot produce cele mai mari daune, și anume la drepturile <clears throat> persoanelor afectate. Și mă refer în primul rând la directiva. Nu vom discuta acum textul articol cu articol, dar se văd clar aceste lucruri. Am uh, problemă și cu statele terțe și cu acordurile existente și dacă se constată că nu există suficientă protecție, atunci nu poate avea loc un transfer de date. <clears throat> Se pare interesantă povestea cu actele delegate, e bine. Nu știu cum putem defini termenul esențial, știu că există niște propuneri. Vă rog să încheiați, doamnă Ernst. Textul trebuie definit mai exact. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Am intervenit de mai multe ori pe această temă și vreau să vă spun că salut orice cooperare pentru a avea siguranța juridică și trebuie să facem tot posibilul pentru a ușura implementarea. Aș vrea să mă refer la două lucruri. În primul rând la copii și în al doilea rând între, la echilibru între accesul la date și protecția datelor. Eu sper să avem niște reguli ușor de înțeles în legătură cu conținutul. Da, există prevederi speciale mm, pentru copii apare însă o listă imensă cu o cruciuliță, dacă da sau nu, asta pe 2013. Eu nu, nu cred că am putea avea niște prevederi specifice pentru copii după anul 2013. Asta pentru a ne asigura că mm, consimțământul se dă în cunoștință de cauză și că nu se face nimic pripit. Un alt lucru foarte important E o trimitere la accesul public la documente. Mă întreb însă cum putem consolida acest drept. Nu avem cum să protejăm datele și, pe de-o parte și să subminăm pe de altă parte atât de importantul acces la documentele publice. Mulțumesc! Alți colegi doresc să intervină? Nu? Atunci, ca raportor din umbră, voi interveni. Puteți să dați drumul la cronometru și îmi bat eu din ciocanel. În primul rând, sprijin această abordare la pachet, deși aș fi preferat să am un instrument unic. Știu că directiva s-ar putea să devină un instrument mult mai slab decât regulamentul. Știu de asemenea că Consiliul nu doar întârzie lucrările, ci uh, am aflat că unele state membre doresc ca anumite sarcini care nu țin de drept să fie incluse. Ce înseamnă asta? Că vom ajunge la niște reguli foarte clare care reglementează uh, prelucrarea datelor și autoritățile vor face ceea ce vor, adică își vor face de cap. Sunt de acord cu doamna Ernst. Orice propunere ulterioară în legătură cu cooperarea justiției și poliționească nu are cum să fie sprijinită dacă, la rândul său, Consiliul nu adoptă directiva. Deci eu nu voi vota nimic dacă nu avem acest echilibru. De asemenea, cred că trebuie respectat calendarul și, în ultimul rând, o referire specifică la regulament. Eu cred că la anumite părți mai flexibile ar trebui să ne bazăm pe o abordare care ține cont de risc, nu neapărat de regulie și în interesul protecției datelor. Mai am 8 secunde. Mai dorește cineva să intervină? Nu, atunci comisia va reacționa pe scurt la problemele ridicate, după care revin la raportori. Mulțumesc! Ce concluzie pot să trag din intervențiile dumneavoastră? Ei bine că există un mare sprijin față de propunerea făcută Și principalul meu mesaj e că suntem gata să colaborăm cu cei doi colegiuitori. Astăzi vă transmit și dumneavoastră același mesaj. Există o serie de propuneri interesante, constructive, E clar că vrem să lucrăm mai mult la actele delegate, ceva important. Aici trebuie să găsim o soluție cât mai rapid pe baza criteriilor. Eu sper să găsim o soluție cât mai rapid. În legătură cu anumite chestiuni specifice despre care s-a vorbit aici referitor la copii, de exemplu. Doamna Corața Bild vorbea despre copii. Dar e bine că avem această limită de 13 ani pentru copii și vrem să avem în vedere și alte posibilități. Vă atrag atenția asupra faptului că, din punct de vedere tehnic, e complicat să găsim o soluție. Însă, bineînțeles că Vom încerca să o facem. La fel uh, și în ceea ce privește accesul la documentele publice. Referitor la tendința unor state de a introduce în directivă tot ceea ce are de a face cu autoritățile publice. Da, știm că există această tendință. Uh, cu care nu suntem de acord și sper să găsim o soluție, să găsim suficientă flexibilitate în cadrul textului pentru a soluționa această problemă. Noi suntem Suntem pentru includerea unei abordări bazate pe risc care ne va forța, practic, să examinăm riscul um, Însă, de exemplu, la IMM-uri, uh, riscul individual e foarte imitat. Ne-am propus mai multe elemente legate de abordarea pe bază de risc, însă suntem gata să propunem și alte elemente. Referitor la calendar, Vă atrag atenția că nu e ușor, avem un calendar greu, deci vom colabora pentru a ne asigura că vom ajunge la o abordare politică comună la sfârșitul președinției irlandeze. Pot să, pun, să revin la întrebarea doamnei Corața Bilt în legătură cu relația dintre protecția datelor și accesul la documente. Aveți... Ați primit răspunsul corect? Președinția cipriotă dorește să reacționeze? Nu. Revenim la raportori. Domnul Druța sunt întâi. Not very much. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Sofie. Nu mai am foarte multe de adăugat, doream doar să vă spun că vă sunt recunoscător pentru sprijinul îndeosebit al dumneavoastră în ceea ce privește abordarea pe pachete, dar și trimiterea, transmiterea unui mesaj politic foarte clar. Um, e foarte bine să vorbim așadar cu o voce și mai puternică împreună. În ceea ce privește spusele Comisiei pentru a nu exista neînțelegere, aș dori să subliniez încă o dată faptul că cooperarea cu Comisia pe aceste subiecte este una excelentă și aș dori să vă mulțumesc încă o dată Îndeosebi, având în vedere că avem aceeași abordare referitor la împărțirea pe pachete și la viitorul directivei. Aș dori de asemenea să lămuresc că întrebarea care a fost înaintată nu e o critică, ci din potrivă Considerăm că, în acest fel, Comisia are posibilitatea să clarifice oficial, încă o dată, împreună cu Consiliul, în plenara de la Strasburg. Și aceasta este ideea. Mulțumesc, mulțumesc, domnul Albrecht. Mulțumesc. Încă o dată concis, câteva cuvinte asupra directivei, având în vedere că sunt raportor din umbră. Cred că e foarte important să Afirmăm încă o dată că dorim un cadru coerent pentru protecția datelor și cerem, de asemenea, să înaintăm niște standarde minime pentru protecția datelor în sectorul polițienesc și judiciar și în acest sens colaborăm, vom înainta o propunere în acest sens și așteptăm să negociem cu Consiliul. Nu cred că Trebuie să vorbim despre cazuri eventuale. Intenția noastră este să producem rezultate și în ceea ce privește directiva, bineînțeles, în cele din urmă e necesar, pentru că există propuneri precum uh, mandatul european de investigare, unde de asemenea trebuie să negociem și alte dosare uh, din sectorul polițienesc, și judiciar. Grupul meu cel puțin afirmă că standardele minime, așa cum se regăsesc sau cum se vor regăsi în directiva privind protecția datelor, sunt necesare, trebuie să fie acolo înainte de a adopta măsuri suplimentare referitoare la partajarea informațiilor în uh, sectorul de aplicare a legii. Iată câteva cuvinte referitor la directivă din partea grupului nostru în ceea ce privește regulamentul. Aș dori să le mulțumesc foarte mult colegilor care au intervenit, deoseb doamnei Corața Bild, dacă aveți propuneri referitor la problema copiilor, care era un punct important și pentru mine și, de asemenea, referitor la accesul publicului la documente, aș dori să le includ încă de la început. Am uh, auzit întrebarea că în multe state membre accesul la documente publice reprezintă uh, reversul aceleași medalii și trebuie să facem o trimitere foarte clară în acest sens în uh, regulament și să permitem autorităților uh, pentru protecția datelor să reunească aceste două puncte. Cred că e o idee bună, așadar, în ceea ce privește protejarea datelor, um, în ceea ce privește uh, vis-a-vis -vis de copii. Cred că, îndeosebi copiii cu vârstă peste 13 ani, uh, trebuie luați în considerare deosebi uh, când vine vorba de crearea de profiluri, dar trebuie să ținem cont și de consimțământ și consimțământul informat în deosebi uh, când vine vorba de copii. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Prezentarea proiectului de raport este prevăzută pentru întâlnirea live de pe 17 și 18 decembrie. E un fel de cadou de Crăciun, așadar acum că am insistat asupra disciplinei, uh, am terminat mai devreme, cer scuze pentru uh, aceasta, cred că mâine vom putea rămâne cu o minută mai mult. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și ne vedem mâine.